Good afternoon. I think we can start. Bună ziua, cred că putem începe ședința. I will make some announcements. Uh, first, uh... O să fac câteva anunțuri. Mai întâi, uh, proiectul de vizit de ordine de zi a fost transmis vineri. Dacă nu sunt obiecții, ea poate fi adoptată fără, el poate fi adoptat fără schimbări. Raportul vizitei Comisiei Envi la EFSA 24-25 septembrie este inclus în documentele de ședință. Următorul grup de lucru pe sănătate va avea loc mâine, marți 13 octombrie, de la 10.30 la 14.30, sala A1G2 și va fi co-prezentat de colegul nostru Glenis Vilmot și de domnul Alois Peterle, uh, cei doi copreședinți ai grupului de lucru pe sănătate. Va fi disponibilă interpretare în 20 de limbi, cu excepția Estonei, Letonei și, uh, Irlande și, Galez- și Irlandezei. Ca de obicei, uh, dosarele sunt disponibile electronic și, bineînțeles, ședința va fi transmisă pe internet. Recomandările coordonatorilor au fost uh, transmise electronic. Dacă nu există obiecții, le vom considera aprobate. De asemenea, dacă nu există obiecții până la sfârșitul ședinței și procesele verbale vor fi considerate aprobate. Deci putem trece la primul punct de pe ordinea de zi, revizuirea la jumătate de mandat a strategiei uh, de biodiversitate a Uniunii Europene. Voi începe dând cuvântul Comisiei, domnul Crespo, director general DG Environment. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, bună ziua, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Envi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că M-ați invitat să particip la ședință ca să vă prezint uh, opiniile și uh, constatările Comisiei privind evaluarea la jumătate de mandat a strategiei de biodiversitate a Uniunii Europene. Pe o notă personală, este o plăcere să mă întâlnesc cu dumneavoastră pentru că sunt noul director general al DGNV de la 1 septembrie. Am așadar o lună de, de când mi-am preluat uh, postul și salut posibilitatea de a discuta cu Parlamentul uh, acesta, acest dosar și cealaltă și de a colabora cu Comisia. Aș dori să-mi încerc, să-mi încep prezentarea spunând cât de important a fost uh, faptul că am primit susținere puternică din partea Parlamentului European pe acest dosar. Parlamentul și-a exprimat întotdeauna preocuparea legată de pierderea biodiversității în Europa și de degradarea ecosistemelor și este foarte important ca în următoarele luni și în următorii ani să facem progrese în eforturile noastre de a păstra biodiversitatea pe continentul nostru. Pe 2 octombrie, acum 10 zile, Comisia a publicat acest raport pe care îl discutăm, acest raport la jumătate de mandat și el arată că suntem la jumătatea perioadei, pentru că știți că perioada merge până în 2020, dar nu suntem Uh, la jumătatea drumului spre destinația noastră. Nu am uh, realizat încă ceea ce intenționăm să realizăm până în 2020. Continuăm să pierdem uh, biodiversitate și când pierzi biodiversitate, pierzi servicii esențiale pentru societate, pentru a susține economia noastră și pentru a îndeplini nevoile umane în viitor, atât în Uniunea Europeană cât și global. Așadar, nu vă pot spune astăzi că sunt vești bune în raport și că nu pierdem biodiversitate. Din nefericire, aceasta e tendința și, așa cum a spus uh, Comisia, e o tendință semnificativă, însă raportul uh, transmite și un alt mesaj important, și anume că există soluții. Este important să nu pierdem din vedere ce am realizat din 2011 și sunt multe povești de succes uh, la fața locului. Atunci când țările uh, iau aceste chestiuni în serios, când regiunile și comunitățile locale colaborează cu toți actorii implicați, se poate ajunge la soluții bune. Dacă există o finanțare adecvată, de asemenea apar și rezultate pozitive. A treia concluzie a raportului Comisiei este că Țintele de biodiversitate pot fi realizate până în 2020 dacă reușim să uh, ne renuim eforturile și să avem un angajament mai puternic la fața locului. Știți că există câteva ținte pe care le revizuim și aș vrea să vă spun pe scurt care e situația la fiecare dintre ele. Prima țintă, implementarea completă a legislației uh, în domeniu și Raportul spune că aproape am uh, încheiat uh, rețeaua Natura 2000 uh, pe uscat și am extins-o pe mare. Rețeaua Natura 2000, care e o inițiativă extraordinară a Uniunii Europene, se dezvoltă. Avem peste 20.000 de situri protejate, care acoperă un milion de kilometri pătrați, adică 18% din teritoriul Uniunii Europene. Pe partea maritimă nu suntem așa de avansați, avem 6% și e nevoie de progrese suplimentare. Acțiuni de conservare și de restaurare au avut drept rezultat în revenirea unor specii emblematice în Europa, cum ar fi uh, uh, vulturul imperial estic sau, uh, uh, sau castorul. Aceste succese sunt încă prea puține, dar ele trebuie uh, dezvoltate pentru a avea un impact pozitiv. Care este provocarea principală până în 2020? Uh, Completarea rețelei Natura 2000 pe partea maritimă și, în al doilea rând, să asigurăm un management și o finanțare eficientă pentru a susține Natura 2000. După cum știți, există o verificare continuă de stare de sănătate a legislației europene care va oferi ă, indicații în legătură cu modul în care aceasta își îndeplinește obiectivele și ce mai trebuie făcut pentru ca să o facă, ca să le îndeplinească. În al doilea rând, o a doua țintă, păstrarea și restaurarea ecosistemelor ă, Aici am văzut uh, progrese în ce privește politici, uh, politicile și îmbunătățirea informațiilor cu îmbunătățirea infrastructurii și activitatea de uh, listare și de descrierea sistemelor și ecosistemelor. Pentru a obține rezultate practice e nevoie de implementarea unor cadre naționale și multe trebuie făcute din acest punct de vedere pentru a opri pierderea biodiversității. Deci trebuie să examinăm împreună cu Parlamentul opțiunile uh, Uh, pe care le vom avea în viitor ca urmare a revizuirii la jumătate de mandat. Mai există și o a treia țintă care cere mai multe eforturi și anume creșterea contribuției agriculturii și domeniului forestier la păstrarea și creșterea biodiversității. Politica agricolă comună reformată 2014-2020 uh, încearcă să abordeze unele dintre aceste probleme, în special prin înverzirea primului pilon, dar este de asemenea adevărat că lasă multă flexibilitate la nivelul autorităților statelor membre. Deci, va trebui să vedem în cadrul reformei PAC dacă e posibil să ne concentrăm pe uh, nevoia ca agricultura și uh, domeniul forestier să contribuie mai eficient la protecția biodiversității. Pe partea uh, marină uh, am văzut progrese importante în implementarea cadrul de politici, politica comună de pescuit și directiva strategică în domeniul marin, însă progresele au fost inegale în Uniunea Europeană. Unele state membre au făcut mai multe progrese decât altele și mediul marin continuă să fie supus multor presiuni. Sarcina cea mai importantă între momentul actual și 2020 va fi să dezvoltăm și să realizăm o situație de mediu bună în uh, cadrul, uh, în, conform directivei cadru, să îmbunătățim uh, cunoștințele în legătură cu ecosistemele maritime și să îmbunătățim stocurile de pește. A cincea țintă e legată de speciile străine invazive. Și aici știți probabil că vom adopta la nivelul Uniunii Europene până la sfârșitul anului o listă, o primă listă a speciilor Uniunii Europene. Asta nu înseamnă că am rezolvat problema, Următorul stadiu critic va fi implementarea la nivelul statelor membre și aici va fi important să ratificăm convenția privind uh, uh managementul uh, apei uh, din tancuri de balast, pentru că uh, va fi foarte important pentru managementul marin ratificarea acestei convenții. Mai există și o țintă la nivel global. Știți că uh, trebuie de asemenea să ne ocupăm de biodiversitate într-o perspectivă globală, pentru că biodiversitatea afectează întreaga planetă. Și aici aș vrea să subliniez cât de important este ca Uniunea Europeană și statele membre că Uniunea Europeană și statele membre sunt cei mai mari donatori pentru asistență de biodiversitate în lume. Am uh, făcut câțiva pași importanți ne uităm la, examinăm cauzele pierderii biodiversității, inclusiv impactul consumului, producției și comerțului Uniunii Europene asupra acestui uh, domeniu, adoptarea regulamentului privind cheresteaua, noul plan privind legea uh, pădurilor uh, și comerțul cu produse forestiere și acordurile comerciale. Toate aceste lucruri sunt foarte pozitive, dar trebuie să ne asigurăm că aceste prevederi sunt implementate de toate părțile. Nu este suficient să includem prevederi de biodiversitate în acorduri comerciale dacă după aceea ele nu sunt uh, și implementate și aplicate. În concluzie, și veți avea raportul și vom putea să-l discutăm și să-l dezbatem împreună cu Parlamentul, există progrese în ce privește politicile, există foarte multe experiențe pozitive. Cred că avem o bază solidă pe care putem să avansăm către ținta, ținta noastră, dar 2020 e foarte aproape, 5 ani. Suntem la 5 ani de termenul limită și nu vom îndeplini acest uh, termen dacă nu suntem mai în, în, um, ambițioși uh, în implementare. Unul dintre elementele cheie pentru Comisie ar fi o asigurare a unei integrări eficiente cu alte politici. Asta este esențial, pentru că nu va fi posibil doar cu instrumentele de mediu să realizăm uh, aceste ținte. Și atunci mă gândesc la agricultură, la domeniul forestier, la domeniul marin, este foarte important să introducem elemente de mediu în toate aceste politici. În 2012, Parlamentul, în rezoluția sa privind strategia de biodiversitate a Uniunii Europene, a spus păstrarea biodiversității este o provocare colectivă care ar trebui să fie abordată cu angajamentul și participarea multor părți. Dați-mi voi să spun că avem rezultate foarte încurajatoare în ce privește importanța pe care cetățenii noștri o dau uh, biodiversității. Ultimul eurobarometru arată că 9 din 10 europeni vor să aibă informații mai bune în ce privește biodiversitatea și că 8 din 10 cetățeni consideră că legile uh, privind biodiversitatea este o chestiune extrem de serioasă. Probabil știți de asemenea că reacția la consultarea noastră privind uh, verificarea de sănătate ne-a dat 500, uh, a rezultat în 550.000 de reacții. Deci peste jumătate de milion de cetățeni au reacționat față de acest domeniu. Ce încerc să spun este că se poate, dacă vom colabora, dacă avem mai multă coerență noi și toate părțile implicate în toate politicile și în toate sectoarele economice și dacă avem susținerea altor instituții ale Parlamentului European care să colaboreze cu Consiliul, e posibil să ne îndeplinim angajamentele. Nu va fi ușor, va fi o mare provocare, dar nu ne putem permite să continuăm să pierdem capitalul nostru natural. Capitalul nostru natural nu se referă doar la biodiversitate investiția în uh, biodiversitate, în capitalul natural, este cea mai bună investiție uh, din punct de vedere al uh, profiturilor pe care le aduce, pentru că ea aduce beneficii generațiilor viitoare și planetei. Și prin, acest, prin acest efort putem face mult mai competitive sectoarele economice. Sunt din ce în ce mai multe locuri de muncă legate de creșterea verde, de biodiversitate, de ecoturism, de exploatarea resurselor într-un mod compatibil cu biodiversitatea. Așadar, îmi închei uh, intervenția cerând susținerea Parlamentului. Suntem nerăbdători să discutăm cu dumneavoastră. Știți că președinția luxemburgheză ar, ar dori să obțină unele concluzii legate de acest raport la jumătate de mandat și am vrea foarte mult să avem o rezoluție puternică din partea Parlamentului European în ce privește revizuirea la jumătate de mandat, pentru ca, împreună cu susținerea cetățenilor și statelor membre și instituțiilor europene și a tuturor părților implicate, să ne întărim strategia pentru a îndeplini țintele de biodiversitate până în 2020. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorului, domnul Demesmena. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. O să mă exprim în limba mea, în limba olandeză. Eh, ik wil eh, de vertegenwoordiger van de commissie in eerste. In primul rând, aș dori să-i mulțumesc reprezentantului comisiei pentru această prezentare și pentru explicațiile pe care le-a furnizat. Eu cred că evaluarea comisiei e foarte clară. Situația biodiversității și a naturii în general eh, continuă să se degradeze și să fie îngrijorătoare. În 2010 am ratat uh, uh, să luăm câteva decizii uh, cruciale, decisive și dacă în 2010 dorim să încheiem noi acorduri, atunci s-ar putea ca efectele asupra naturii și asupra biodiversității să fie nefaste, dar și asupra economiei noastre. Și putem spune că nu suntem nici la jumătatea drumului pentru a putea atinge obiectivele stabilite pentru 2020. Și cred că măsuri uh, uh, bine țintite, măsuri orientate, ar putea aduce anumite rezultate. Bineînțeles că uh, e loc de mai bine și cred că am putea să atingem obiectivele din, pentru 2020. Deci, cred că încă suntem pe drumul cel bun. Legislația europeană, directivele dacă legislația europeană e adaptată, atunci putem face dovada faptului că, într-adevăr, legislația noastră este eficientă și sunt aici, vă pot spune că vorbesc în calitate de uh, parlamentar al Parlamentului uh, din Olanda și în calitate de uh, fost Uh, primar al unui oraș nu foarte îndepărtat de Bruxelles, vă pot spune că sunt uh, decizii foarte importante. Legislația e foarte bună, dar problema care se pune este implementarea acestei uh, legislații. Problema, o altă problemă o reprezintă integrarea dimensiunii biodiversitate în alte domenii ale vieții în general. Cred că trebuie să continuăm să luptăm. Bineînțeles că avem o datorie morală, trebuie să protejăm biodiversitatea și valoarea intrinsecă inerentă naturii e importantă, dar totuși, dacă e să dăm dovadă de pragmatism, trebuie să recunoaștem că biodiversitatea uh, are și o valoare economică. Deci dacă ne dorim ca economia noastră să fie durabilă, sustenabilă pe termen lung, atunci trebuie să luăm uh, măsuri în acest sens. Aș avea, deci, o serie de întrebări pe care aș dori să le pun uh, Comisiei. Constatăm că, în pofida avantajelor economice, pe care uh, le-am putea înregistra în, din, de pe urma investițiilor în natură și în biodiversitate, constatăm că aceste investiții încă nu sunt uh, uh considerate o prioritate din punct de vedere politic. Uh, constatăm de asemenea că vechea luptă între agricultură și economie uh, rămâne mm, ancorată în modele, în paradigme uh, pe stil vechi care încă domnesc. Uh, vă pot spune că în Flandra am putea lua uh, măsuri foarte clare pentru a um, îmbunătăți situația. Aș dori să întreb uh, Comisia prin reprezentantul său care sunt Uh, motivele pentru care asistăm uh, la o astfel de situație. Credeți că este un antagonism între obiectivele pe termen scurt și obiectivele pe termen lung? Uh, de ce nu se ține cont de preocupările exprimate de către cetățenii noștri care își face grijă în legătură cu pierderea biodiversității, însă ultimul eurobarometru arată că totuși cetățenii consideră că pierderea biodiversității e o problemă reală, care însă nu are loc în apropiere încredere în vecinătatea lor uh, imediată, deci uh, nu în satul sau în uh, ogorul de lângă. Publicul nu înțelege, opinia publică nu înțelege în ce constă proiectul Natura 2000, o mare necunoscută. Cred că opinia publică ar trebui să fie mai bine informată, mai ales în ceea ce privește pierderea biodiversității mm, să-i se explice mai bine care este impactul acestei pierderi biodiversității uh, asupra politicii. Bineînțeles că am putea să evidenția uh, situația actuală prin exemple foarte concrete. Uh, cred că ar trebui să schimbăm, să ajutăm la o schimbare a mentalității, deci atât în rândul politicilor cât și în rândul opiniei publice. Și care ar fi măsurile pe care ar trebui să le luăm? în acest sens. Apoi trebuie să facem legătura între sănătate și biodiversitate. Credeți că nu ar trebui, nu ar fi bine să se uh, facă mai multe studii pentru a stabili această legătură? pentru a ne asigura că biodiversitatea e mai uh, bine uh, luată în calcul în toate politicile. Și apoi, în ceea ce privește starea reală a biodiversității, în ultimile săptămâni am, uh, am, uh, am constatat că am putea obține un anumit consens în ceea ce privește revizuirea directivei. Și toată lumea e împotrivă. Strategia cu privire la biodiversitate în ceea ce privește revizuirea directivei riscă să pună în pericol uh, prevederile actuale Uh, s-a organizat această consultare foarte vastă și aș dori să îl întreb pe reprezentantul Comisiei dacă ne poate uh, spune uh, care au fost rezultatele acestui proces de consultare, care este tendința care se conturează. Comisia mai recunoaște că în anumite domenii ar trebui să, ca cunoștințele uh, bilanțul să fie aprofundat, ca să spunem așa. Și în, în prezentarea dumneavoastră îmi lipsește uh, trimiterea la faimoasa listă roșie. De ce e așa? Oare e pentru că uh, Comisia consideră că lista roșie a ICN e un element important pentru politica noastră? Iată, doamnă președinte, deocamdată uh, mă opresc aici. Mulțumesc, trecem acum la raportorii din umbră. Aș dori în primul rând să dau cuvântul domnului Linț, din partea grupului PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori... Deci, nu o să repet ce a spus antevorbitorul uh, despre acest subiect din punctul meu de vedere. Avem de a face cu un subiect foarte important. Poate nu toată lumea este conștientă de importanța biodiversității pentru noi, pentru viața noastră în general, dar și pentru planetă. Aș dori să fac o uh, cerere acum, cred că uh, e important să avem un calendar foarte precis și în uh, pregătirea um, concluziilor Consiliului din decembrie. Cred că Parlamentul European trebuie să fie implicat în această revizuire la uh, jumătatea drumului. Raportorul a spus toate aceste lucruri. Trebuie să ne sincronizăm cu evaluarea stării de sănătate efectuată de către Comisie. Aș dori de asemenea să pun câteva întrebări uh, în atenția reprezentantului Comisiei Europene. E foarte clar că ideea nu e neapărat să schimbăm directivele, ci, pentru că avem legislația, ci trebuie să ne asigurăm că această legislație este bine pusă în aplicare în statele membre. Deci trebuie să ne axăm pe îmbunătățirea procesului de punere în aplicare a legislației și nu sunt sigur că am înțeles foarte bine care sunt uh, măsurile pe care uh, Comisia le are în vedere tocmai pentru a atinge acest uh, obiectiv în ceea ce privește responsabilitatea, care sunt uh, intențiile sau ce intenționează să facă Comisia și care ar fi învățămintele pe care le-ar putea trage din uh, această evaluare a stării de sănătate și la, din revizuirea uh, la jumătate de parcurs. Nu mi-e foarte clar. Am impresia că avem de-a face cu două uh, procese care merg în paralel și care nu converg deocamdată. Uh, pe de altă parte, nu cred că noi trebuie să vedem în agricultori, în fermieri, să spunem că ei sunt personajele negative, pentru că cred că în politica comună, politica agricolă comună, au fost făcute anumite ameliorări. Să nu uităm că ne aflăm totuși doar la începutul procesului. Bineînțeles că trebuie să rămânem vigilenți uh, și să uh, evaluăm critic toate aceste chestiuni. Aș dori acum să pun Comisiei o întrebare la obiect, în ceea ce privește punerea în aplicare. Uh, constatăm evoluții în ceea ce privește anumite specii, uh, se schimbă evoluția uh, anumitor populații de specii. Atunci când a fost adoptată directiva, aceste, aceste evoluții nu erau valabile. Știu că în ceea ce privește populația de albine, în țara mea populația crește, e foarte bine, mă bucur de acest lucru, dar mă întrebam dacă Comisia are alte propuneri în ceea ce privește evoluțiile recente pe care le-am constatat. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul uh, doamnei Cadema, colega mea. Mulțumesc și eu pentru prezentare, pentru că ați acoperit uh, foarte uh, multe subiecte. Cred că însă trebuie să rămânem în continuare vigilenți. Cred că obiectivele acestui acestei evaluări uh, la jumătate de parcurs nu au fost atinse, însă nu putem condamna pe ansamblu toată situația. Trebuie să recunoaștem că există situații în care sistemele uh, de management uh, au fost încununate de succes și ar trebui să ne bazăm tocmai pe aceste succese pe viitor. În ceea ce privește Eurobarometrul și rezultatele sale, cred că, într-adevăr, Mm, oamenii au tendința să ori să se teamă de ce nu cunosc, ori să ignore aceste lucruri. Și în ceea ce privește biodiversitatea, de fapt e vorba de diversitatea speciilor, e o realitate cu care, sau pierderea biodiversității, uh, oamenii au fost confruntați cu acest subiect uh, mai de mult, fără însă să știe în ce constă. Uh, deci uh, trebuie să luăm măsuri pentru a proteja biodiversitatea și următoarea etapă ar fi să uh, investim, să facem investiții financiare. Deci aceasta ar fi sarcina atât a Comisiei cât și a statelor membre. Cred că Comisia trebuie să sensibilizeze opinia publică europeană în ceea ce privește efectele asupra uh, vieții de zi cu zi uh, dacă se pune capăt acestei pierderi a biodiversității sau dacă ea se um, îmbunătățește. În ceea ce privește așa numitele ecoservicii, cetățenii constată efectele lor în viața de zi cu zi și nu putem vorbi doar de uh, consecințe pe viitor sau într-un vi viitor nesigur. Cred că, deocamdată, în Uniunea Europeană, problema e că vorbim prea mult despre măsuri și nu acordăm suficient timp uh, discuției sau dezbaterii despre obiective. Deci dacă nu faci legătura între măsuri și obiectivele care trebuie atinse, că vorbim despre emisii sau despre biodiversitate, atunci cetățenii nu știu uh, înspre ce ne îndreptăm, care sunt obiectivele noastre. Deci trebuie să explicăm cetățenilor în ce constă biodiversitatea și care sunt consecințele uh, asupra vieții lor. Uh, și în această ordine de idei aș dori să pun două seturi de întrebări comisiei în ceea ce privește uh, consecvența de reglementare, ca să zicem așa. Când se pierde biodiversitate, uh, deci dacă dorim să combatem pierderea biodiversității uh, în domeniul agriculturii, dar și în alte domenii, sigur rezultatele sau consecințele se vor repercuta și uh, asupra altor domenii. Ocrotirea biodiversității este o chestiune transversală, dar nu a fost încă suficient de bine reliefată. De exemplu, politica agricolă comună. În acest domeniu, Mm, progres, e foarte greu să obținem progrese și câteodată pierderea biodiversității e foarte greu să fie oprită. Ce intenționează Comisia să facă pentru a corecta uh, situația nesatisfăcătoare de acum? Care sunt măsurile pe care intenționează să le ia pentru a proteja biodiversitatea încât să fie făcută legătura cu alte uh, domenii, cu alte politici europene? Și un alt aspect e că mm, Mm, biodiversitatea este adesea redusă la protecția naturii. Ceea ce mm, înseamnă că nu, uh, nu ne referim în mod specific, de exemplu, la pierderea biodiversității, la anumitor uh, soiuri rare uh, în agricultură. FAO consideră că în acest secol se vor pierde 75% din soiuri și din speciile vegetale și animale. Agricultura este protejată prin intervenții directe. Nu poți să ai așa o uh, abordare teoretică pentru natură și pentru biodiversitate. Deci care sunt măsurile pe care intenționați să le luați pentru a încuraja uh, producția sustenabilă și pentru a încuraja agricultura? Care sunt măsurile necesare în acest sens? Comisia a făcut o propunere luna martie uh, cu privire la semințe care a fost contraproductivă. Uh, Uh, intenționează DG Envy să, Env să uh, anuleze această măsură tocmai pentru a încuraja diversitatea pentru semințe și aștept un răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Gerbrandi acum. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și vreau să mulțumesc directorului general din partea Comisiei pentru prezență și pentru faptul că ne-a făcut această prezentare în comisia noastră ENVI. În momentul în care te confrunți cu o criză, o criză serioasă în Europa, de multe ori vezi că aceasta se transformă și președintele comisiei uh, se ocupă de acest subiect, după care se transmite mai departe la Consiliu și apoi uh, miniștrii la nivel național preiau subiectul și fac, uh, organizează apoi uh, foarte multe consilii extraordinare, neobișnuite în uh, Europa. Așa se procedează când vorbim despre criză. Însă astăzi vorbim despre criza de biodiversitate. S-ar putea să fie poate cea mai importantă. Pentru că e adevărat că acest lucru intervine chiar în istoria omenirii. Noi trebuie să combatem această pierdere de biodiversitate fără de care vom perturba existența noastră și observăm că există o tăcere de plină la nivel european și chiar și la nivel național. Așa că haideți să fim cinstiți. E una dintre cele mai importante crize cu care omenirea se confruntă și noi pur și simplu nu suntem la înălțime, nu reușim să facem față așa cum trebuie. Dacă e să ne uităm la această revizuire la jumătate de mandat, văd că toate beculețele sunt pe roșu și doar un singur beculeț nu e pe roșu, în continuare e pe verde. E referitor la acele specii străine invazive și motivul pentru care acolo stăm bine este pentru că încă nu am ajuns la etapa de implementare. Pentru că de multe ori avem legislație și apoi suntem de părere că, ok, cu asta am rezolvat tot și lăsăm totul la uh, latitudinea statelor membre să implementeze. Dar, dacă ne uităm la această revizuire la jumătate de mandat, asta e o problemă de bază. Aproape că nu avem implementare sau monitorizare. Și în acele domenii în care există implementare corectă, acolo observăm că există și rezultate extraordinare. De multe ori ne plângem de lipsa de rezultate a legislației europene, dar dacă ne uităm la directiva Habitate sau păsări, în aceste domenii în care directiva este implementată corect și este și monitorizată, rezultatele sunt extraordinare. Și putem considera că e poate legislația europeană cea mai eficientă. Aceasta este situația în momentul de față. Avem o, o evaluare la jumătate de mandat uh, care nu e deloc la înălțime. Ne-au mai rămas 5 ani pentru a îndeplini obiectivele și nu o să reușim niciodată să le atingem dacă e să continuăm așa și evident va trebui să arătăm cu degetul înspre statele membre. Dar ce-ar fi să ne uităm și la propria noastră Comisie Europeană? Sunt oarecum dezamăgit de acest raport de revizuire la jumătate de mandat, pentru că l-a reprezentat, această comisie a fost prezentată ca fiind una dintre cele mai politice care au existat vreodată, însă ceea ce observăm aici este că documentul e așa un fel de document al unui organism de evaluare se subliniază acele elemente care nu merg cum trebuie, nu sunt corecte și te aștepți la un moment dat ca în text să se propună și niște soluții, niște măsuri, pașii ce vor fi făcuți pentru a schimba situația. Și n-am ajuns la pagina respectivă pentru că nu există așa o pagină. Întrebarea mea către comisie, așa cum spunea Adinaur și domnul Linz, este următoarea. Când uh, o să facem ceva concret? Care este următoarea etapă? Când o să figureze pe ordinea de zi a șefilor de state și de guverne acest subiect? În loc să rămână la un nivel strict tehnic. Așa că eu aș fi vrut niște pași mai îndrăznesc din partea comisiei în acest sens. Și am o întrebare foarte concretă de altfel asemănătoare cu întrebările înscris pe care vi le-am tot adresat în ultimii ani. Ce am observat în ultimii ani, din cauza măsurilor de austeritate, am observat că există reduceri drastice la buget în ceea ce privește bugetele utilizate pentru măsuri în domeniul uh, mediului. Am observat asta cam peste tot, la nivel național. Știu asta din partea țărilor de jos, spre exemplu, am mers de la 60 până la 70% de reduceri din bugetul național în măsurile de protecție a mediului. Și am întrebat de nenumărate ori care este situația în celelalte state membre. Și până în prezent, răspunsul comisiei a fost că habar nu avem Comisia habar nu are care este situația în celelalte state membre în momentul în care vorbim despre latura financiară a acestor uh, Uh, măsuri. Și întrebarea mea foarte concret este următoarea. Are cumva deja comisia o, la îndemână vreo analiză în ceea ce privește bugetele la nivel național din partea statelor membre, tocmai pentru a vedea exact care este situația financiară, dacă ne aflăm pe calea cea bună pentru a acoperi nevoile în materie de implementare corectă a legislației. Și în al doilea rând, uh, care sunt următorii pași îndrăzneți pe care îi dorește să-i facă Comisia pentru ca să ajungem la obținerea unor rezultate în 2020. Mulțumesc și ultimul raportor din uh, partea raportorilor din umbră este doamna Oaken. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte! Nu pot decât să preiau ad literam uh, ce a spus domnul Gerbrandea din Aori. Împărtășesc pe deplin acest punct de vedere. Noi, uh, verzi, împărtășim acest punct de vedere. E clar că acum a venit momentul în care chiar e nevoie de acțiune concretă. Și acum câțiva ani de zile am uh, fost la Comitetul Regiunilor în care am prezentat un raport care vorbea tocmai despre rezultatele foarte bune obținute ca urmare a legislației europene, implementarea acestei. Da, iată că în momentul de față lipsește ceva în acest din partea comisiei. Așa că am scris de nenumărate rânduri comisiei spunând că cetățenii europeni vin la Parlament și chiar aproape plâng pentru faptul că nu reușim să implementăm legislația noastră pe care o avem așa cum trebuie și că e nevoie de o soluție. o soluție care să se apropie de poziția noastră a verzilor și a albe. Și știți că o rezoluție în acest sens a fost votată unanim, dacă nu mă înșel, n-a fost decât o singură abținere la Comitetul Regiunilor. Și acum pun această întrebare. Eu am fost raportor din umbră atunci când uh, s-a uh, adoptat acest program de mediu sub președinția irlandeză. Și din punctul nostru de vedere, este foarte clar că există o obligație pentru Comisie să se asigure că acum avem inițiativele legislative necesare pentru a ști exact cum stă situația. Acum întreb Comisia încă o dată. Să nu se spună încă o dată că, mă rog, să, să fim atenți la lucruri și să acordăm importanța cuvenită. Natura este ceva foarte, foarte important. Însă măsurile luate nu respectă ceea ce am hotărât noi și noi, ca și Comisia Europeană, vă cerem, în calitate de politicieni, să fiți la înălțimea angajamentelor. Așa că vă rog foarte mult să ne spuneți, vă veți îndeplini această misiune? Veți aplica această legislație obligatorie? Vom avea programe de mediu obligatorii? Să fie foarte clar să fie foarte clar, în așa fel încât să avem și progrese clare în acest domeniu. Poate nu vom reuși să ne atingem obiectivele în 2020, ar fi formidabil dacă am putea, dar uh, aștept ceva mai concret din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Uh, v-aș ruga foarte mult să respectăm timpul alocat, pentru că avem multe puncte înscrise pe ordinea de zi. Urmează domnul Peterle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Kalehi čestitam za prevzem izredno odgovorne vloge. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să felicit reprezentantul Comisiei, domnul Crespo, pentru noua sa funcție. În trecut era responsabil pentru avioane și, dacă nu acela, are deja un ochi de vultur, nu, asupra acestei situații. Și sunt uh, de acord cu aceste scopuri ambițioase enunțate de colegi. Biodiversitatea e un element pe care noi trebuie să-l păstrăm. Face parte din obiectivele noastre și e o, o zonă în care nu avem suficient dinamism și avem anumite scopuri care, pe care ne le-am fixat și pe care dorim să le realizăm până în 2020. De aceea este important pentru noi să punem capăt acestei dispariții de biodiversitate, de specii, trebuie să vă examinăm problema poluării mediului. Pentru că din această cauză, multe plante, multe animale, multe specii nu reușesc să supraviețuiască. Și există și o legătură cu urbanizarea din ce în ce mai acută. Noi avem nevoie de o schimbare totală de paradigmă. Trebuie să ajungem la o creștere durabilă. Problema albinelor, care pe mine mă interesează foarte mult și a fost deja evocată de mai multe ori. Și în acest domeniu ne-am dat seama că to- toți actorii implicați trebuie să conlucreze, pentru că nu e suficient să te bizui doar pe apicultori. Avem nevoie de o strategie integrată de o abordare sectorială, dar aceasta nu este uh, suficientă. Trebuie să ne asigurăm că toate strategiile cuprind această dimensiune, cele de transport, cele de mediu și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă în domeniul energiei nu este neapărat compatibil cu scopurile noastre de mediu. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Unde putem găsi un potențial pentru o strategia multianuală? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Huitema. Thank you very much, uh, Chair, and thank you very much, Commissioner, for your... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule uh, director general, pentru prezentare. Una din concluziile principale este că, într-adevăr, statele membre sunt cele care implementează legislația pe biodiversitate. Și acum întrebarea mea este următoarea. Vă, nu pot să-mi imaginez că au existat niște diferențe așa de mari între statele membre. Oare puteți să detaliați un pic situația? și eventual să știm dacă există, eu știu, distorsiuni de concurență și situații diferite. Și în al doilea rând, după părerea mea, tehnologia poate juca un rol foarte bun în realizarea acestor scopuri de biodiversitate, uh, cercetarea, dezvoltarea, inovația. Sunt elemente importante. Ați putea să ne explicați un pic mai mult uh, dacă eventual Comisia consideră că aici există un potențial și cum am putea să promovăm această inovație pentru a îndeplini obiectivele fixate. Și în al treilea rând, Spre exemplu, sunt multe măsuri. Când, spre exemplu, am discutat politica agricolă comună, da, în care trebuie să completezi niște formulare și pă, trebuie să obții acele măsuri de înverzire, de ecologizare. Și acum a, a, fi poate bine să vedem ce s-a realizat în materie de biodiversitate, să fim cât mai specifici în așa fel încât fermierii să știe prin aceste formulare ce au de făcut și eventual sunt deja mai multe rezultate în acest sens prin aceste politici țințite? Mulțumesc. Thank you, Mrs. Melio. Yes, fiind... Mulțumesc, doamna Melio. Mulțumesc, doamna președinte. Cu microfon vă rugăm. Ja, eigentlich sollte das an. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sind, äh... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Foarte multe subiecte au fost deja uh, abordate și aș dori să vă mulțumesc și pentru acest raport la jumătate de mandat. Însă, din păcate, cred eu, în continuare nu suntem chiar în largul nostru, pentru că nu am reușit să ne atingem obiectivele în materie de protecție a biodiversității. Și mm, natura este un element extrem de apreciat de cetățenii europeni. De aceea cred eu că uh, e păcat să observăm că în fiecare zi ce trece dispare o parte din această biodiversitate. Și există un punct care cred eu că merită în continuare să fie abordat în mod mai precis. Care sunt domeniile politice cele mai potrivite care ne-ar permite o contribuție reală la păstrarea acestei biodiversități? Eu cred că politica agricolă comună, sau mai degrabă zis agricultura ca și domeniu de activitate, ar putea să facă eforturi suplimentare. Pentru că termenele pentru a putea modifica uh, scopul final de utilizare a anumitor terenuri, transformarea, spre exemplu, a anumitor terenuri în uh, terenuri lăsate în paragină, ar putea să aibă uneori niște consecințe foarte negative asupra biodiversității. Și atunci întrebarea este ce am putea să facem și mai mult în domeniul agricol, tocmai pentru a încuraja agricultorii să vină cu o contribuție concretă la uh, biodiversitate. Eu sunt convinsă că ei sunt dispuși să facă acest efort. Dar mai există și o altă serie, o serie întreagă de exigențe cu care ei se confruntă și cărora trebuie să le facă față. Spre exemplu, modificarea scopului de utilizare a unor terenuri uh, trebuie să se facă până la un anumit termen și asta poate avea consecințe negative în materie de biodiversitate. Doamnă la președinte, uh, également au director. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc directorului general pentru această prezentare. Dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez un prim punct în ceea ce privește metoda și raționamentul chiar logic al Comisiei Europene și anume să evaluez costul unei lipse de legislație, după părerea mea, de fapt ține mai degrabă de ficțiune decât de evaluare de natură științifică susținută cu dovezi. Raportul comisiei se referă și la niște obiective care nu sunt realizate și eșecuri, dar admite niște reușite la nivel local, evocând totuși anumite alte fenomene. Uh, prima întrebare. Comisia are mai multe elemente de analiză, așa, a posteriori, în momentul în care știm că anumite proiecte locale au avut succes, poate asta ar trebui să ne permită să vedem dacă strategia europeană eventual uh, nu uh, este încununată de succes și asta nu este neapărat la nivel local. Evaluarea la jumătate de mandat trebuie să ne permită să, să facem în așa fel încât nivelul local să fie cel mai pregnant în această strategie. Uniunea Europeană a vrut să protejeze cormoranii retrăgându-i de pe lista uh, uh, uh, speciilor pe calea de dispariție. Dar se pare că această măsură este un adevărat eșec dacă aceasta nu ține seama și de realitatea la nivel local. O a doua întrebare. Care sunt instrumentele locale pentru a pune în aplicare această strategie ce sunt prevăzute? Și în ceea ce privește speciile străine invazive, aș dori să vă amintesc că eradicarea acestora trebuie să se facă și prin anumite măsuri fitosanitare, mai ales ori, uh, se pare că acum avem o tendință pentru a, uh, pentru a interzice aceste măsuri. Iată o primă contradicție. Și cea de-a treia întrebare, care este atitudinea Comisiei pe viitor față de acest subiect? O altă contradicție. Uh, de multe ori avem clauze de mediu în diferite tratate de și acorduri de liber schimb, dar intensificarea comerțului mondial reprezintă un vector clar și evident pentru difuzarea acestor specii străine invazive. Și în final, Profit de trimiterile făcute în acest raport în ceea ce privește polenizarea naturală și beneficiile acestea pentru a vă aminti că grupul nostru a propus, a făcut o propunere de rezoluție în, pentru a nu mai utiliza uh, substanța sulfaxaflor pentru ca aceasta să fie interzisă. E clar că, în mod clar, vom contribui la biodiversitate printr-o astfel de măsură. Mulțumesc! următorul vorbitor, domnul Florenț. Viel gesagt worden, deswegen kann man eigentlich fast alles unterstützen. Ich hänge mich mal an den Kollegen Gerbrandi. Mulțumesc că uh, pot susține aproape toate ideile exprimate. Dacă uh, citim pe repede înainte raportul, e greu de văzut uh, unde s-au făcut progrese. Uh, și întrebarea care se pune este de ce. Sigur, în țara mea, de exemplu, puține lucruri sunt roz, ca să spun așa, arată bine. Da, din nefericire mă întorc la uh, ideea pe care am mai spus-o și mai că statele membre fac uh, ce vor. Și credeți-mă, n-aș vrea să uh, fac parte din comisie, pentru că comisia știe că negocierile cu noi și cu reprezentanții Consiliului, în acele negocieri care țin toată noaptea, uh, Uh, toate acele uh, pete albe și toate acele bucle uh, și toate acele blocaje apar la fiecare capitol de negociere în parte. Dacă vorbim despre fermieri, de exemplu, în special agricultori care cultivă cereale, activitatea lor este considerată o activitate, un exemplu de înverzire dar uh, și asta de ani de zile. Și cu toate astea, mediul nu a beneficiat deloc de pe urma acestei activități. Uh, și nu cred că acest tip de uh, înverzire face bine biodiversității. Biodiversitatea noastră moare practic în fiecare an în luna august pe ogoare și este doar un exemplu. Auffällt, meine Kollegen haben alle gesagt, also liebe Kommission, du mach doch mal einen Vorschlag. Am fost uimit de asemenea de faptul că Doamna Auken, de exemplu, și alți colegi au uh, cerut comisiei să facă propuneri. Sunt sigur că ei vor face propuneri. Dar ei s-ar putea să facă vreo 20 de propuneri și dacă statele membre nu fac nimic cu aceste propuneri, atunci nu avem niciun beneficiu. Știu că uneori cerem prea mult, dar dacă eu mă duc în circunscripția mea electorală și încerc să explic ce înseamnă biodiversitatea, mulți oameni o să spună ce cu prostiile astea. Și Alte explicații uh, ar putea să, să-mi vină minte. Cred că avem o problemă de conștientizare. Eu nu sunt un fermier, uh, un agricultor organic, ci unul convențional, dar totuși cred că avem o problemă reală în ce privește lipsa de conștientizare a problemelor de mediu. Cred că trebuie împreună cu Comisia Agri să ne punem minții la contribuție și să discutăm aceste subiecte. Uh, de 25 de ani am tot spus aceste lucruri, vorbim foarte mult în această comisie și comisia, noi și cu cei din Comisia de Agricultură ne facem nebuni unii pe alții. Cred că trebuie să depășim această abordare în ce privește înverzirea și pot doar să vă încurajez, doamnelor și domnilor de la comisie, să încercați să insistați pe partea educativă în relația cu statele membre. Zona mea e aproape de Belgia și trebuie să înțeleg că ce se întâmplă în alte țări are un efect asupra mea. E poate nevoie de mai multă legislație, poate e nevoie de mai multe verificări și inspecții, dar cred că e mult mai important să Uh, discutăm cu ministrii agriculturii din țările noastre și să le punem întrebări grele legate de aceste uh, propuneri. Pentru că trebuie să vedem cum putem crește conștientizarea la noi acasă, în orașele și uh, satele din care provenim. E greu, dar cred că este singurul mod în care vom putea face progrese Aș vrea să mă înșel, dar mă tem că nu mă înșel. Last speaker is uh, Mr. Torvalds. Ultimul vorbitor, domnul Torvalds. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint și foarte uh, direct. Am citit uh, documentul aseară și prima mea reacție a fost că acest raport nu conține altceva decât macro cifre um, date la nivel macro și datele la nivel macro nu ne uh, ajută prea mult, pentru că nu ne arată cine a rămas în urmă și cine și-a făcut treaba. Și asta e o, o rețetă sigură pentru abordarea de tip one size fits all, pentru abordarea uh, generală pentru toată lumea. Eu vreau să știu cine nu și-a făcut treaba și cine și-a făcut-o. Și de ce s-a întâmplat asta? Pentru că dacă ne uităm la legislația privind Natura 2000, asta se implementează prin legi naționale. Deci implementarea se face prin legi la nivel național, dar în raport avem cifre macro care arată bine sau rău, dar nu ne ajută de fapt în niciun fel, pentru că nu ne spun ce se întâmplă. Mulțumesc. Mulțumesc. Multe întrebări pentru comisie. Domnule Crespo, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a le mulțumi tuturor membrilor comisiei care au uh, pus foarte multe întrebări. O să încerc uh, să răspund cât mai bine, dar vă reamintesc că nu sunt decât de o lună pe poziția mea, deci vă rog, fiți indulgenți dacă nu primiți toate răspunsurile acum, dar vom uh, menține contactele bilaterale și voi uh, fi, sunt dispus să um, aprofundăm discuția. Am văzut că multe intervenții, din multe intervenții am simțit oarecare insatisfacție. Spuneți, am citit raportul, dar unde sunt soluțiile? Am citit raportul, sunt probleme de biodiversitate, dar ce propuneți să facem? Vedem că nu s-au făcut progrese suficiente. Ce o să facă Comisia în legătură cu asta? Sau am citit raportul, lucrurile nu stau bine și cred că această frustrare exprimată de mulți membri ai Parlamentului arată că în spatele acestui raport există o preocupare reală menționată de toți cei care au vorbit, și anume cât de important este să asigurăm protecția biodiversității. Domnul Gerbrandi a fost foarte uh, direct și a, a folosit un exemplu foarte bun. A spus nu, nu e o criză doar a Europei, ci e o criză a planetei. Și de aceea este important să facem acest exercițiu. În al doilea rând, aș vrea să vă reamintesc care sunt termenii acestui exercițiu, pentru că înțeleg, desigur, nerăbdarea multor membri ai Parlamentului, aș vrea să vă reamintesc termenii acestui exercițiu, uh, condițiile lui. Uh, într-un, mai întâi vreau să vă asigur din nou că suntem în cadrul uh, celui de-al șaptelea program de acțiune de mediu, care este un program unic, pentru că a fost agreat de toate instituțiile, a fost adoptat prin codecizie și avem scopuri foarte importante în cadrul acestui program, față de care suntem cu toții angajați să le îndeplinim. Avem strategia de biodiversitate, care a fost adoptată în martie 2010 de către Consiliul European. Deci, răspunzându-i domnului Gerbrandi aici, nu e ca și cum uh, ne ferim de responsabilități. E o strategie care vine din uh, vârful ierarhiei uh, am mers la această rahie pentru a obține acest acord și avem o țintă generală și anume să păstrăm biodiversitatea până în 2020 și avem șase ținte pe care trebuie să facem rapoarte. Ce facem noi acum? Am spus în intervenția mea, oferim informațiile factuale privind situația în care ne aflăm. Comisiei i s-a cerut să ofere date și fapte concrete pentru a arăta care e situația pe diferite ținte. Deci, facem sau nu progrese. Suntem mai aproape de, de obiective, de îndeplinirea obiectivelor, da sau nu? Ce se întâmplă cu implementarea directivei Natura, directiva privind păsările și mai departe, directiva privind biodiversitatea marină? Și asta facem. Punem pe hârtie fapte, cifre și le punem uh, pentru dumneavoastră, pentru Parlamentul European și pentru Consiliu, pentru că aceasta este o comisie politică nu vrem să ascundem acest lucru în raport, vrem ca acest lucru să se vadă, pentru că asta după aceea va depinde de noastră și ne așteptăm că atunci când vedeți aceste date, Parlamentul să reacționeze politic și Consiliul la fel, astfel încât instituțiile să poată lua uh, o poziție să decide dacă suntem sau nu pe calea cea bună și apoi să înceapă uh, o discuție politică în legătură cu măsurile care trebuie luate. Dar ce facem noi astăzi este să vă oferim faptele, datele concrete. Și cum spuneam, acestea sunt foarte clare. Vedem că există, că sunt multe lucruri de făcut și în unele cazuri ați spus că sunt date macro. De ce? Păi pentru că țintele au fost stabilite la nivel macro s-au stabilit uh, șase ținte și o țintă generală de menținere a biodiversității. Și acordul acesta a fost că totul se va face la nivel macro. Mesajul raportului este că trebuie să creștem eforturile privind uh, uh, conformitatea, implementarea și aplicarea. Și aici intervine dificultatea exercițiului. Ce vedem în acest raport este că uh, pe teren se întâmplă lucrurile foarte bine atunci când ai susținerea Uh, uh, actorilor implicați a comunităților locale. Am fost în acest weekend în Baden-Württemberg uh, cu prietenii naturii organizației. Am făcut hiking pe munte și le-am dat premiul Natura 2000. Ei au făcut o treabă excelentă și au identificat 14 uh, trasee care au un uh, impact enorm în ce privește protecția naturii. Uh, și încercăm să creștem conștientizarea și să revitalizăm importanța naturii. Și cred că aici vezi cele mai bune progrese atunci când ajungi la progrese locale, regionale. Trebuie să introducem biodiversitatea în toate politicile. A fost menționat acest lucru de uh, raportor și de doamna președinte și pe bună dreptate și de asemenea trebuie să subliniem faptul că biodiversitatea este înainte de toate de o mare importanță economică. Nu e doar o chestiune legată de natură, dar are și o mare importanță din punct de vedere și din perspectivă socioeconomică. Odată ce am pus aceste date pe masă, dați-mi să mă întorc la multele întrebări care au fost puse. Domnul Danis Macar a întrebat dacă Comisia crede că nu mai e o prioritate politică. Eu cred că e o prioritate politică foarte importantă, Iar rămâne așa, de aceea facem acest raport și de aceea sperăm că vom avea o reacție politică de la Parlament și de la Consiliu ca să mergem mai departe, să progresăm. De asemenea, domnul Damesmacher spunea, cum putem crește mai mult conștientizarea? Ar trebui să facă mai multe comisia? Publicul nu consideră că asta e responsabilitatea, biodiversitatea e responsabilitatea lui. Cred că avem multe cazuri pozitive pe care le putem arăta și putem face asta cu Parlamentul, putem prezenta zone în care proiectele au fost bune, dar nu cred că asta e doar sarcina Comisiei. Cred că trebuie să colaborăm cu Parlamentul. Dumneavoastră în circunscripțiile noastre aveți foarte multă treabă de făcut, trebuie să colaborăm și cu statele membre, Comitetul Regiunilor, trebuie să creștem uh, conștientizarea. De aceea am venit cu acest raport pe care trebuie să-l facem, dar de aceea am comandat Eurobarometrul, pentru că Eurobarometrul spune că majoritatea cetățenilor consideră că această chestiune e una serioasă, mulți dintre ei spun că de asemenea este responsabilitatea lor, deci ei nu se dau la o parte, uh, dar spun că trebuie să știe mai mult, au nevoie de mai multă conștientizare. Aici cred că este un domeniu pe care trebuie să mai lucrăm. Și cum spunea domnul Domnul să din nou, trebuie să facem legătura între sănătatea publică și biodiversitate. Și de asemenea, și domnului se întreba cum legi în, de acest exercițiu verificarea de sănătate. Deci rezultatele consultării aici cred că pot juca un rol important. Și m-ați întrebat dacă vă pot spune ceva despre asta. Uh, noi acum uh, evaluăm, trebuie să discut cu colegii mei, vedeți că toți sunt paliți, că analizează 550.000 de reacții pe care le-am primit în cadrul acestui proces și uh, vom împărtăși rezultatele acestei analize cu toată transparența pe 20 noiembrie. Sunteți invitați pe 20 noiembrie să participați la o audiere pe care o vom face cu toți actorii implicați pentru a uh, împărtăși această analiză. Și odată ce avem această analiză, ne vom, uh, vom relua. Vom vedea dacă trebuie să întărim legislația sau este o problemă de conformitate. Dacă trebuie să facem mai mult, începește regulile sau e o problemă de implementare. Uh, în acest moment nu cred că pot să vă spun care va fi rezultatul, pentru că trebuie să facem totul complet transparent și obiectiv, fără să uh, avem vreo prejudecată în legătură cu rezultatele. A fost o întrebare în legătură cu listele roșii, listele de uh, specii amenințate. Ele sunt un, unul dintre principalii indicatori din raport și Comisia uh, Uh, acționează pentru a îmbunătăți și mai mult această listă roșie uh, și a crește area de aplicare. Deci cred că pot răspunde pozitiv. Domnul Luise sublinea de asemenea importanța biodiversității, a spus că avem nevoie de un cadru, un calendar puternic și de concluzii puternice, a întrebat dacă e o problemă de schimbare a directivei sau de implementare. Pot confirma că se pare că implementarea e cea mai mare problemă și de asemenea am întrebat ce măsuri am putea discuta le voi menționa pe câteva care au apărut și în alte întrebări. Cred că trebuie să ne uităm la măsuri la nivel național, regional și local, la finanțare. De asemenea, în unele cazuri trebuie să uh, începem uh, proceduri uh, juridice. Uh, nu e cea mai bună soluție, dar dacă uneori un stat membru nu aplică legislația, nu putem uh, face altceva decât să acționăm în justiție și uh, ne gândim la o inițiativă privind uh, revizuirea implementării de mediu uh, și, de asemenea, ne gândim să colaborăm cu alte instituții în ce privește creșterea conștientizării. Doamna a întreba despre instrumentele financiare. Acesta este un element cheie. Nu e vorba doar de implementare, nu e doar de legislație. Vorba doar de legislație. Se pune întrebarea ce putem face ca să susținem financiar statele membre și mai ales unele, multe regiuni. Uh, și aici sunt două surse importante pe care aș vrea să le menționez, pentru că programul live este acolo, dar sigur că nu e suficient, poate finanța unele proiecte. Avem finanțarea regională și politica agricolă comună. Și este adevărat că în ce privește politica agricolă comună, am făcut unele progrese în înverzirea primului pilon, dar totul depinde de autoritățile statelor membre. Ele au foarte multă flexibilitate, ele trebuie să aleagă măsura în care integrează măsurile de biodiversitate. Deci cred că asta, aici trebuie să colaborăm strâns cu statele membre și de asemenea în cadrul revizuirii PAC putem uh, vedea cum ne asigurăm că practicile agricole și forestiere pot contribui mai mult la biodiversitate, uh, inclusiv în uh, ce privește activitățile de agricultură intensivă. Doamna Kallenbach punea întrebări legate de uh, coerență de reglementare. Cum putem să ne asigurăm că uh, biodiversitatea poate fi introdusă în toate aspectele PAC, poate fi generalizată. Trebuie să discutăm mai mult cu statele membre pentru ca în uh, alegerile pe care le fac în politica agricolă să direcționeze mai multe măsuri în acest pilon. De asemenea, mi-a pus o întrebare foarte dificilă în ce privește Uh, uh, schimbarea propunerii privind semințele. Nu știu, știu că există o propunere a Comisiei, dar nu știu dacă eu am puterea de a uh, schimba o propunere adoptată de colegii comisarilor. Ce pot să spun este că ne implicăm în eforturile de a ne asigura că diversitatea genetică este luată în seamă, dar aici știți că Digi Sanco este directoratul competent, o să transmit colegilor această preocupare. Domnul Gerbrandi a avut o întrebare, uh, spunea că biodiversitatea e într-o criză reală și sublinia corect nevoia de implementare și m-a întrebat ce veți face, care vor fi următorii pași. Aș vrea să spun că uh, vedem acest raport ca pe primul raport cu date uh, și fapte concrete oferit instituțiilor politice privind situația care există pe teren. E prima dată când se întâmplă acest lucru. Am încercat în fiecare, cu fiecare țintă în parte să subliniem care este problema. Să spunem că în Natura 2000 am văzut unele progrese, dar că legislația în domeniul marin trebuie uh, îmbunătățită. E vorba de siturile Natura 2000, siturile marine Natura 2000. Uh, spunem că statele membre trebuie să facă mai multe eforturi, trebuie un management mai eficient și financiar mai eficient menționăm uh, verificările de uh, conformitate, speciile străine invazive și așa mai departe, dar nu sunt uh, în dezacord cu ideea că, în general, rezultatele nu sunt încurajatoare. Ne așteptam la rezultate mai bune, trebuie să fim sinceri. Ce trebuie să facem acum, pe baza acestor dovezi, este să discutăm cu Parlamentul și Consiliul și să vedem dacă putem împreună să gândim un plan de acțiune sau unele măsuri care trebuie să fie îndeplinite trebuie să ne concentrăm pe implementare. Și atunci, care ar trebui să fie zonele cheie? Care ar trebui să fie măsurile pe care Parlamentul le-ar susține? Cum uh, introducem această politică în toate celelalte domenii? Cum dezvoltăm uh, mai mult conștientizarea uh, prin acțiuni specifice? Cum in, îi integrăm și implicăm pe toți actorii implicați? Că nu e vorba doar de politicieni, e vorba și de cetățeni, de fermieri, de vânători, de comunitățile locale. Așadar, cred că E un lucru foarte important. De asemenea, aș vrea să uh, fiu de acord când ați întrebat dacă există analiză pe bugetele naționale. Aici mai avem multe de făcut. Nu avem informații suficiente uh, pe aceste chestiuni. Colegii mei uh, se ocupă de capitalul natural, dar încă nu avem suficiente informații și încă, asta e încă o chestiune pe care am putea o pune statelor membre. Și cu siguranță cred că aveți dreptate când spuneți că e nevoie de măsuri mai îndrăznețe împreună cu, luate împreună cu cealaltă instituții dacă vrem să colaborăm. Doamna Ocă ne critica că nu avem uh, o intervenție prea politică. Am răspuns deja, cred, dar suntem gata dacă aveți idei în ceea ce privește cum am putea proceda pe viitor și dacă există la Parlament uh, consens, dacă avem o relație bună cu statele membre, le vom pune în aplicare pentru că aș dori să spun că, într-adevăr, trebuie să facem progrese în ceea ce privește al șaptelea uh, Uh, plan de acțiune în domeniul mediului. Ar trebui să fie Biblia muncii noastre pentru că a fost uh, convenită cu celelalte instituții. Mulțumesc, domnule Peterle. Am avut un uh, trecut comun în domeniul aviației și el pare să privească lucrurile din elicopter, dar spunea că avem nevoie de o schimbare de paradigmă, că urbanizarea e o problemă și vorbea despre o strategie multianuală. Da, dar nu e vorba doar de o strategie multianuală, ci trebuie să avem o strategie cu cât mai mulți factori implicați. Domnul Huiteman avea dreptate când spunea, um, punea întrebări în legătură cu statele membre. Dacă avem informații suficiente. Ar fi bine dacă am ști cine ce face, dacă toată lumea joacă cinstit. Cred că trebuie să aflăm mai multe pentru că, într-adevăr, s-au stabilit obiective la nivel sectorial, avem informații generale, dar trebuie să intrăm în amănunt și ne bucurăm. Uh, observația lui este foarte interesantă. Trebuie să vedem cine sunt pionierii, cine uh, lucrează mai bine, cine nu, pentru că situația este foarte inegală. A întrebat uh, în legătură cu rolul tehnologiei și cred că în întrebarea dumneavoastră aveți chiar implicit răspunsul. Răspunsul e inovare. Inovarea poate juca un rol foarte important. Avem un rol important pentru inovare în conservarea silvicolă în ecoturism, în ecoinovare, deci uh, și capitalul uh, natural poate duce la rezultate concrete și avem uh, acțiuni cu statele membre pentru a crește conștientizarea. În ceea ce privește PAC-ul, tot domnul Friedemann se referea la posibilitatea de a avea o politică îndreptată spre rezultate. Da, într-adevăr, vom avea și aici o revizuire, vom avea oportunitatea să facem un bilanț, dar mă întorc la cele spuse domnul Florenț. Cred că este și uh, răspunderea noastră să cooperăm cu celelalte uh, părți implicate pentru a obține rezultatele. Încă două cuvinte înainte de a termina. Doamna Melier uh, vorbea despre valoarea naturii, sunt total de acord cu dumneavoastră și doamna Dornano spunea că nu e de acord cu metodologia pe care am urmat-o. Am avut această analiză ex post. Uh, întreba cum poate să facă Comisia Pace între elementele locale. Cred că e foarte important să cooperăm cu comunitățile locale. Spuneați că nu uh, trebuie să avem doar o soluție europeană uh, raportul ne demonstrează că dacă oamenii sunt convinși de importanța biodiversității, măsurile noastre sunt mai bine folosite și dacă a întrebat dacă folosim toate instrumente, instrumentele pentru a obține rezultate. Cred că va trebui, sigur că va trebui să mai discutăm. Domnul Forens vorbea și despre statele membre, răspunderea lor de a coopera cu Comisia Agri și, în fine, uh, domnul uh, Torvald vorbea despre uh, cifrele macroeconomice, le primim de la Consiliu, trebuie să facem o sinteză. În încheiere, aș spune că doresc în primul rând să vă mulțumesc. În prima mea lună de activitate. A fost foarte util să văd cât de animate sunt uh, dezbaterile la comisia dumneavoastră, însă aș dori să vă uh, asigur că vom analiza întrebările dumneavoastră, vom reveni. Cred că Parlamentul are o poziție foarte puternică în acest domeniu, pentru că și uh, președinția luxemburgheză își dorește să vină cu concluzii concrete până la finele anului și deci cred că vom putea îmbunătăți situația la, mm, pe teren. Și aici aș dori să lasez un apel Parlamentului European, pentru că mm, Comisia nu poate să lucreze singură. Dacă Uh, în sensibilizarea opiniei publice dumneavoastră aveți un rol important de jucat pentru că sunteți aleși și ai uh, cetățenilor și cred că e foarte important ca în următoarele luni să transmite uh, cetățenilor acest mesaj și să-i convingem că dacă investim în biodiversitate, facem cea mai bună investiție pentru planetă și pentru generațiile următoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Din păcate, suntem foarte în urmă cu timpul, deci trebuie imediat să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Însă înainte trebuie să vă citesc calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 noiembrie. Și acum trecem la audierea publică, investiții în natură și în biodiversitate, provocări și oportunități. Și lansăm dezbaterea din cuvântul domnului raportor, domnul Demesmacher. Eh, eh, Mulțumesc, da, foarte pe scurt, doamnă președinte, nu o să vorbesc prea mult. În calitate de raportor pentru acest raport atât de important, vă pot spune că mă bucur foarte mult de faptul că în pofida calendarului foarte strâns, am reușit să organizăm această audiere publică. Și sunt și convins de faptul că experții pe care i-am invitat și care vor lua cuvântul astăzi își vor aduce o contribuție prețioasă și ne vor inspira uh, pe noi, europarlamentari, dar și pe mine în calitate de raportor. Intenționez în zilele următoare chiar să finalizez raportul meu. Uh, am avut o dezbatere foarte aprinsă, am ascultat, uh, i-am ascultat pe colegi, îi rog pe experți, pe invitații noștri să ia loc și așteptăm cu nerăbdare contribuțiile lor care ne vor permite să alimentăm dezbaterea în vederea raportului. Mă opresc aici pentru că suntem în mare întârziere. Da, într-adevăr, aveți mare dreptate. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Robbie Bieber, care va lua cuvântul în numele Comitetului Regiunilor, în numele raportorului de la Comitetul Regiunilor. Vă rog, aveți cuvântul pentru o scurtă prezentare. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, uh, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru că îmi acordați uh, cuvântul în calitate de raportor din partea Comitetului Regiunilor. Comisia ENVI de la Comitetul Regiunilor a adoptat în data de 20 uh, septembrie, deci a adoptat cu unanimitate de voturi avizul său cu privire la bilanțul de sănătate. Luasem deja poziție în ceea ce privește strategia pentru biodiversitate și de altfel vă putem chiar transmite uh, documentul. Această revizuire la jumătate de parcurs uh, a dovedit că suntem foarte departe de uh, atingerea obiectivelor în domeniul uh, protejării biodiversității. Însă trebuie să recunoaștem că în anumite țări, în țara mea, de exemplu în Luxemburg, s-au făcut investiții masive în, matură, în natură Mm, și uh, există patru uh, recomandări uh, foarte importante din partea Comitetului Regiunilor pe care aș dori să vi le prezint cu privire la strategia pentru biodiversitatea Uniunii Europene. În primul rând, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să coopereze cât mai strâns pentru a pune în aplicare aceste prevederi pentru care sunt competente. Trebuie să ținem cont de uh, regiuni, de comune și de orașe. Poate că vi se pare că e o evidență, dar nu așa e întotdeauna și Comitetul Regiunilor, pe baza unor exemple concrete, a făcut uh, câteva recomandări. Cele două directive de care vorbim, punerea lor în aplicare uh, ține de comunitățile uh, locale. E foarte important pentru protecția speciilor și a habitatelor. Uh, Comisia Europeană nu trebuie să modifice directivele, ci trebuie să se asigure că aceste două directive sunt cu adevărat puse în aplicare și mm, e un uh, lucru valabil pentru foarte multe specii care sunt în pericol în prezent. Informarea, sensibilizarea opiniei publice trebuie să fie și ele consolidate. Un alt, uh, un alt element important în cadrul uh, rețelei Natura 2000, înregistrăm primele succese, dar cred că trebuie să protejăm uh, natura și în afara cadrului pe care îl reprezintă Natura 2000. Protecția spațiilor uh, verzi trebuie să se facă la toate nivelurile administrative, inclusiv uh, în uh, rețeaua transeuropeană pentru infrastructurile verzi. Avem nevoie de un cadru juridic Uh, obligatoriu din partea Uniunii Europene pentru a obține uh, rezultate uh, satisfăcătoare în ceea ce privește protecția biodiversității. O altă observație, agricultura trebuie să își respecte angajamentele. E nevoie de o mai bună cooperare la nivel local, însă la nivel european trebuie să facem o îmbunătățire în ceea ce privește plățile directe, dar și în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Strategia UE în ceea ce privește biodiversitatea se bazează pe principiul conform căruia există uh, prevederi în revizuirea la jumătate de parcurs care trebuie să fie făcută. Mulțumesc! Mulțumesc! provocări în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei europene cu privire la biodiversitatea. Îi dau cuvântul domnului Luc Bas, director la Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru această invitație pe care ne-o adresați noi uh, pentru a vă prezenta punctul nostru de vedere în ceea ce privește această evaluare la jumătate de parcurs. Poate că nu știți uh, în ce constă Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Avem uh, mai bine de 5.000 de experți în întreaga Uniune Europeană care furnizează informațiile necesare pentru a ajunge la decizii. Și suntem și o organizație mondială și aș dori să încep cu o perspectivă perspectivă mondială, o perspectivă globală activității noastre și să vă spun că uh, în context global uh, înregistrăm câteva tendințe îngrijorătoare în ceea ce privește situația din Europeană, care poate să influențeze dezbaterea mondială. Uh, constatăm că ambițiile în europeană scad și raportul de care discutăm astăzi este o dovadă foarte clară în acest sens. Un alt paradox îl reprezintă barometrul care a fost um, efectuat în Uniunea Europeană, aproape 100%, 99% n-aș spune chiar în proporție de 100%, dar 99% din cetățenii europeni consideră că protecția naturii e importantă, dar acest lucru nu se reflectă în votul lor pentru că se pare că decidenții politici, din păcate, nu consideră protecția naturii ca o prioritate, în orice caz nu suficient. Deci cu toții suntem în sală de acord că natura este foarte importantă pentru sănătate, pentru bunăstare, are o valoare intrinsecă, însă acum trebuie să-i uh, convingem și pe cei din afara sălii și e marea provocare și aș dori să mă refer la ce spunea Franț înainte, uh, această idee ca de a avea un, uh, o, o, o comisie comună uh, de mediu și de protecția naturii ar fi o idee foarte bună. Nu trebuie să vedem doar problemele, trebuie să vedem și oportunitățile și raportorul spunea că trebuie să privim lucrurile din perspectiva soluțiilor, să nu vedem doar problemele sau po- poverile. Uh, provocările de societate de azi pot fi uh, abordate prin uh, conservarea naturii, a ecosistemelor și a funcțiilor lor. Și noi la organizația noastră vorbim despre deja de 10 ani de soluții bazate pe natură și ne bucurăm de faptul că această idee începe să își croiască un drum. Pentru că e foarte clar că există beneficii economice a unei protecții și a unei restaurări mai bune a naturii. În 2011, Uniunea Europeană și-a stabilit un obiectiv pe care e clar că nu îl vom atinge în 2020, să nu uităm acest lucru, pentru că stabilim foarte multe obiective fără însă să le atingem și aceast, acest bilanț ne arată că nici măcar nu suntem la jumătatea drumului. Sigur că trebuie să scoatem, să punem accentul pe partea bună, există progrese și e clar că pierderea biodiversității ar fi fost mult mai uh, îngrozitoare fără uh, regulamentul respectiv. Uh, pierderea biodiversității a fost încetinită, dar dacă ne uităm la datele colectate de noi la nivel european, constatăm că situația este mai nuanțată. Am studiat 10.000 de specii și se pare că toate, din toate speciile sunt în pericol am uh, numărat 25% din specii care se spune că sunt amenințate cu dispariția în Europa. Deci haideți să nu uităm că vorbim de o biodiversitate, pierderea biodiversității care este irreversibilă. Deci uh, se pot restaura uh, ecosisteme, dar atunci când biodiversitatea se pierde, e definitiv. Aș dori să fac un rezumat al chestiunilor importante. Ele figurează în raport, o să vă fac Uh, doar o listă, e vorba de uh, intensificare agricolă, uh, fărâmițarea folosirii terenurilor, structura um, fluvilor, a râurilor și dacă în situația nu ar fi suficient de rea, avem și schimbările climatice care înrăutățesc și mai mult fiecare, această, fiecare din această listă de provocări. Acum aș dori să mă refer la agricultură Mm, nu o să vorbesc pe larg, să vorbesc doar despre agricultura nedurabilă, dar în acest raport uh, semnalul de alarmă, dacă e să reținem o concluzie, sunt foarte multe concluzii, dar un semnal de alarmă cel mai important e uh, cum uh, agricultura poate fi transformată într-o agricultură durabilă. Deci dacă agricultura este bine practicată, nu, poate, nu, nu trebuie neapărat văzută ca o amenințare. Avem instrumente la dispoziție, sperăm că în, urmă, în următoarea reformă PAC vom avea alte instrumente pe care le putem folosi. Putem pune accentul pe uh, ecologizarea PAC. Sigur că avem instrumentele în reforma actuală. Statele membre trebuie să treacă la punerea în aplicare, cum pot uh, măsurile să fie combinate. În unele state membre există există un ministru pentru agricultură și pentru natură, e o oportunitate foarte mare și sper că alte state membre uh, vor uh, copia acest model, dar e o sugestie pe care trebuie să o facem statelor membre care trebuie să treacă la fapte. Apoi mm, avem și tehnici eh, agricole care eh, nu au un efect negativ asupra naturii, deci eh, mm, e important să folosim aceste măsuri. În ceea ce privește reforma PAC, trebuie să ne asigurăm că biodiversitatea agricolă e cu adevărat protejată, nu mai trebuie să renunțăm să distrugem pășunile și deci biodiversitatea va reapărea în pășuni. În ceea ce privește Uh, oportunitățile pe care le reprezintă agricultura, uh, pierderea biodiversității, e o amenințare la adresa albinelor. Uh, domnul Peterle a vorbit de acest subiect. Amenințarea este imensă pentru că albinele sunt baza agriculturii, a producției de bunuri. 9,2% din albine sunt amenințate cu dispariția. Poate că ați uitat acest lucru. Aș dori să vă reamintesc că am, uh, am uh, publicat raportul în martie anul trecut. Deci credem că o inițiativă europeană în ceea ce privește polenizarea este necesară și trebuie să lansăm uh, strategia necesară pentru a pune capăt pierderii uh, albinelor. În domeniul uh, marin, mediul marin și pescuitul, Credem că un mediu sănătos, în mediul marin, um, e foarte important, nu numai pentru biodiversitate, ci și pentru a um, asigura viabilitatea sectorului pescuitului. Uh, bineînțeles că dacă ne gândim la serviciile pe care oceanele și mările le uh, pun la dispoziția milioanele de cetățeni în Europa, e foarte important avem uh, o listă roșie uh, a speciilor europene care ne arată că 7,5% din speciile europene de pești sunt amenințate cu extinția, cu dispariția. Deci, mă repet, uh, tot vorbesc despre dispariție, dar ca să, e ca să vă dați seama de cât de mare este pericolul ar trebui ca noile cerințe din domeniul politicii pescuitului să fie cu adevărat uh, puse în aplicare. Dacă ne uităm la obiective, ele stau foarte bine, dar încă o dată lipsește punerea în aplicare a măsurilor. O să mă repet, uh, o să tot spun același lucru în intervenția mea, dar asta e realitatea uh, punerea în aplicare pe deplin a directivei privind habitatelor în uh, procesul de implementare ne uh, lipsesc vinovații, cei care nu pun în aplicare directiva și apoi în ceea ce privește revizuirea directivei privind natura, uh, organizația noastră are o poziție foarte clară în acest sens, vă pot spune, dar noi considerăm că acum, în prezent, e nevoie de eforturi majore în domeniul punerii în aplicare. Deci nu revizuirea legislației uh, actuale este, uh, este importantă. Deci noi trebuie să identificăm lacunele de implementare pentru că așa vom vedea unde directiva nu este bine pusă în aplicare și sperăm că uh, din această revizuire vor apărea uh, recomandări necesare. Dacă revizuim doar legislația, nu credem că e un, uh, o măsură necesară. În ceea ce privește speciile invazive, uh, Um, în raportul noi vorbim despre undă verde. Suntem de acord cu Comisia și cu Parlamentul. Experții noștri sunt de acord că regulamentul trebuie să fie aliniat care a fost regulamentul care a intrat în vigoare în 1 ianuarie, dar trebuie să ne asigurăm că uh, pe uh, această listă uh, figurează speciile mm, adecvate pentru ca Uh, să trecem la implementare cât mai repede cu putință după finele anului. Și aș conchide cu câteva cuvinte în legătură cu rolul mondial al Uniunii Europene, uh, tocmai în ceea ce privește obiectivele strategiei pentru biodiversitate, dar și uh, în contextul obiectivelor durabile, de care se vorbește foarte mult, pentru că multe din aceste obiective și aceste mm, măsuri pot fi puse în perspectivă uh, în ceea ce privește convecția CITES. Trebuie să punem lucrurile în context. Uniunea Europeană poate să uh, învețe și sperăm ca Parlamentul să dea dovadă de leadership, dar și uh, vicepreședintele Timmerman, uh, Timmerman să dea dovadă de leadership, pentru că el se ocupă de aceste politici. Mai există încă două elemente în ceea ce privește răspuns, răspunderea globală. Dacă ne uităm la cum se procedează în Europa, câteodată cifrele pot induce în eroare și trebuie să facem legătura cu dezbaterea privind schimbările climatice. Ne tot mândrim cu faptul că uh, am redus cu 90% uh, emisiile din 1990 încoace. Credem că suntem foarte bine poziționați dacă ne uităm uh, la anul 2020, dar dacă ne uităm la modelele de consum în Europa și de fapt aici intervine amenințarea biodiversității, consumul nesustenabil, deci dacă ne uităm la emisiile de dioxid de carbon regate de consum, suntem cu 9% mai mult, deci nu reducem presiunea asupra Pământului și asupra Europei. Deci avem aici o răspundere imensă să corectăm mai, uh, situația aceasta. Și aș dori să spun ceva ce nu s-a spus încă astăzi. Acest uh, pachet economia circulară e pe tapet, uh, se va discuta, e o oportunitate tocmai pentru a corecta situația. E una dintre uh, presiunile cele mai mari asupra biodiversității. E greu ca în acest domeniu să faci legătura în ceea ce, ce se face între economia circulară, reciclarea deșeurilor și așa mai departe. Ecosistemele ar trebui să facă parte din uh, dezbatere pentru că ele sunt per se uh, reciclabile. Răspunderea în europeană este imensă. A existat rezoluția din ianuarie 2014, rezoluția Parlamentului și apoi uh, există și foaia de parcurs cu privire la traficul uh, Uh, cu uh, produse de faună și floră sălbatice. E foarte important pentru că Uniunea Europeană face, e parte semnatară la Convenția CITES și așteptăm să vedem cum Parlamentul, Consiliul și Comisia vor coopera în urma acestei evoluții care e de bun augur faptul că Uniunea Europeană e parte la Convenția CITES. Deci la Convenția cu privire la comerțul cu specii uh, în pericol. Uh, și, în fine, nu o să intru pe terenul uh, următorului vorbitor, dar trebuie să uh, protejăm natura. Sigur, întotdeauna costă. Deci dacă uh, uh, construiești un pod, e o, investi- e, e, e o cheltuială, dar trebuie să vedem tot ce facem pentru biodiversitate ca, biodiversitate ca o investiție foarte rentabilă, pentru că serviciile ecologice și alte domenii ne vor aduce bani, Uh, voi milita pentru astfel de investiții pentru că aceste sisteme, uh, aceste servicii uh, pentru ecosisteme sunt foarte rentabile. Și cred că guvernele, administrația locală sunt foarte importante și noi împreună cu alte rețele vă sprijinim. Mă opresc acum vorbind despre importanța nivelului local și așteptăm să cooperăm cu Parlamentul pe următorii ani. Mulțumesc! now. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și pentru a discuta despre oportunitățile de investiții în uh, natură și biodiversitate. Are cuvântul domnul președinte președintele Europa. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt foarte încântat să fiu de față. Văd că prezentarea mea este deja afișată, ceea ce e un lucru bun Europark, federația noastră, dacă nu ne cunoașteți, este federația cea mai mare în acest domeniu în Europa și suntem prezenți în 36 de țări, avem 400 de membri, avem 30 de milioane de hectare astfel acoperite de către federația noastră și acoperim 38% din terenurile Natura 2000, însă cel mai important este declarația pe care aș vrea să o fac, și anume că păstrarea și pre salvarea naturii e o muncă care dă roade, funcționează, merge bine. Și legislația europeană în domeniu a fost crucială pentru a avea această păstrare și funcționează, merge peste tot în Europa unde a fost aplicată, a reprezentat un succes. Și s-a spus deja de mai multe ori, astăzi, ceea ce facem, de fapt, are întotdeauna de-a face și cu natura, indiferent ce măsuri am luat. Deci totul e legat de natură. Ce face Federația noastră Europarc? Noi încercăm să facem acest lucru la nivel european și anume, pentru că acoperim de fapt atât de multe domenii diferite și situații diferite, uh, gândiți-vă la schimbări climatice, la locuințe, la ecosisteme, la sănătate, la bunăstare, la management. Bun, cum acoperim toate aceste subiecte? Felul în care vom uh, face față problemelor cu care ne vom confrunta pe viitor va determina faptul că implementarea la nivel global, la nivel european, la nivel de stat membru, de, la nivel regional, e foarte dificilă. Nu permite întotdeauna să găsești o cale clară printre hățișurile acestor legislații care există și care trebuie aplicate. Ceea ce încercăm noi să facem în federația noastră, și acest lucru se arată în următorul diapozitiv, e așa ca un fel de cuba lui Rubic încercăm să utilizăm toate părțile cele mai bune ale diferitelor elemente care există în domeniul legislației și încercăm să le punem în centrul muncii noastre. evident încercăm să avem și un schimb de expertiză și de experiență între diferitele state membre care, sunt, care fac parte din federația noastră în așa fel încât toate reușitele să fie bine înțelese peste tot în Europa. Uitați, aici avem un diapozitiv peste care putem sări, trecem direct la următorul și aici e lucru cel mai important, de altfel de asta ne-am și întrunit aici, să discutăm despre pierderea de biodiversitate, care, diversitate, care reprezintă un element cheie. Nu uitați că din 20 în 20 de minute există 3500 de uh, bebeluși care se nasc pe această planetă. Și e clar că dacă pierdem biodiversitate, s-ar putea să ajungem la o pierdere de 20% de biodiversitate într-un termen de 30 de ani. Deci o tendință care există peste tot, nu numai în Europa. Mai mulți oratori înaintea mea au spus deja că un, există uh, o atitudine pozitivă a cetățenilor europeni față de biodiversitate, cel puțin așa reiese de la ultimul eurobarometru, și aceasta este o șansă și o răspundere, o datorie de-a noastră de a pune capăt acestei pierderi a biodiversității. 76% din cetățeni sunt de părere că trebuie să luăm măsuri pentru a pune capăt schimbărilor climatice, care au influență asupra biodiversității și că natura poate avea efecte pozitive asupra bunăstării și asupra sănătății. Însă ceea ce nu s-a spus prea mult este faptul că e nevoie de mai multă informație din partea Uniunii Europene. Asta așa ca să traduc în cuvinte simple ceea ce gândea cetățenul european de rând. Și aici avem pe acest diapozitiv niște informații din partea WWF care se referă la costurile anuale între 200 și 300 de miliarde pe an pentru a menține biodiversitatea, dar care reprezintă între 2 și 3% din PIB-ul european. Deci trebuie să găsim o posibilitate de a depăși aceste uh, neajunsuri în așa fel încât să avem un mediu înconjurător bine păstrat. Apoi, integrarea tuturor acestor politici, de asemenea, este un element important și e un lucru bun faptul că domnul Jonathan Paz, profesor și director la Institutul de Sănătate Globală, a spus că, după părerea sa, zonele protejate pot salva mai multe vieți și pot promova mai, multe, uh, mai multă sănătate și pot face față mai multor probleme de sănătate decât chiar sistemul de îngrijiri medicale. Și se cere, de asemenea, să se uh, acorde mai multă importanță acestor subiecte pe viitor. Iată că ajung acum la Federația noastră, Europarc, și legăturile care există între aceste între membrii săi. E un element important și din punct de vedere economic, pentru că există o legătură directă între moștenirea ecologică pe care o avem, dar și elementul de uh, coeziune socială, de creare de locuri de muncă și pe diapozitivul următor putem vedea că în momentul de față avem o cartă pentru turism durabil Uh, și avem 145 de destinații în certificate astfel în 17 țări și avem 441 de milioane de euro care au fost investite în aceste uh, infrastructuri și rezultatele sunt extraordinare pentru că avem uh, 72 de milioane de vizitatori pe an în aceste zone protejate ale Europei. Deci în fiecare an. Și am calculat că și e greu de calculat uh, cifra de afaceri, însă trebuie să ții seama de diferitele uh, tipuri de călătorii, călătorii de zi, călătorii uh, mai îndelungate. În fine, plecând de la toate elementele de care dispuneam, am făcut un calcul și, în momentul de față, putem vorbi de o cifră de afaceri de peste un miliard de euro. Deci, vedeți că investițiile acestea sunt rentabile. Și dacă am avea și alte instrumente suplimentare la dispoziție, ar putea să reprezinte un element important. Și eu sunt director al Hockey Campen, Parcul Național aici în Belgia. E un parc destul de mic, e vorba de șase municipalități care sunt implicate. Avem uh, șase mii de hectare cu peste șase mii de specii care sunt importante la nivel, uh, chiar și la nivel european și putem spune că am avut o sporire constantă a numărului de vizitatori. Ajungem acum la 1,2 milioane de vizitatori pe an, comparativ cu 2005, o sporire substanțială. Și um, Sistemul, ecosistemul și biodiversitatea din punct de vedere economic este un institut de cercetare aici în Belgia care a calculat că o cifră de afaceri anuală doar aici în Belgia, direct și indirect, um, se poate estima la 191 de milioane de euro în uh, locuri de muncă, servicii oferite. Deci o oportunitate imensă pentru crearea locurilor de muncă. Și iată că acum ajungem la nivelul politic pe care nu prea l-am văzut în ultimii ani. Observați că sunt și alte persoane care se implică și care fac declarații referitor la ecosistem, la schimbări climatice, chiar și Papa a făcut invitații și Ban Ki-moon și Obama și doamna Lagarde din partea femeii. Și în caz de nu știți, fostul președinte al Uniunii Europene, domnul Van Rompuy, de asemenea, a luat cuvântul pe acest uh, subiect la președin... în momentul în care asigurat președinția Clubului de la Roma. Dar e clar că există o stare de urgență și tocmai de aceea v-aș ruga și e următorul diapozitiv, v-aș ruga să țineți seama de faptul că avem nevoie de dumneavoastră. Avem nevoie de dumneavoastră pentru a uh, păstra biodiversitatea și a proteja natura, pentru că trebuie să acest subiect să figureze pe toate ordinile de zi, nu numai în ceea ce privește schimbările climatice și biodiversitatea, ci și pe ordinea de zi a ședințelor de natură economică. Trebuie să ne asumăm această răspundere pentru că natura, în fond, până la urmă, este chiar uh, afacerea noastră, iar planul nostru de business este să ne asigurăm viitorul. Deci trebuie să acționăm la nivel local, să gândim la nivel global și să schimbăm obișnuințele noastre. Mulțumesc foarte mult! Și acum vom vorbi despre infrastructuri ecologice și inginerie ecologică în Franța și am să-i dau cuvântul doamnei Virginie Dumoulin, care va vorbi despre investiții în domeniul biodiversității. Euh, Mulțumesc foarte mult! Uh, bună ziua tuturor! Ministerul, uh, reprezint Ministerul Ecologiei francez și sunt aici pentru a discuta soluții concrete pe care încercăm să le implementăm în domeniul biodiversității și economiei biodiversității. Împărtășim, evident, uh, toate constatările care s-au făcut uh, mai devreme și mai ales faptul că păstrarea biodiversității poate fi o sursă de activitate economică și de creare de locuri de muncă care nu pot fi delocalizate și că această sursă trebuie promovată și susținută uh, pentru a o defini mai bine și pentru a face cunoscută mai bine celor care au decizii, fie că e vorba de colectivități sau de întreprinderi, pentru că toate aceste meserii, toate aceste ocupații se pot exercita în toată Uniunea Europeană. Noi uh, ne concentrăm pe uh, conservarea biodiversității obișnuite, dar și biodiversitatea în parcuri. Deci acoperim uh, toate tipurile de biodiversitate. Avem o întreagă activitate de dezvoltare a ingineriei ecologice, a construcțiilor ecologice. Despre ce e vorba, de fapt? Sunt întreprinderi care au drept obiectiv principal păstrarea sau restaurarea, refacerea funcționării ecosistemelor. E vorba de întreprinderi care intervin în toate etapele, și vorbim de aici de o filieră, pentru că intervin în toate etapele unui proiect. Deci ele analizează mai întâi un ecosistem ca să înțeleagă cum funcționează și după aceea sunt capabile să explice cum se poate evita impactul pe care, impactul negativ pe care activitatea umană îl poate avea asupra unui ecosistem sau cum a reduce acest impact sau cum să-l compenseze. Acest tip de întreprinderi fac așadar tot felul de activități diferite. Sunt întreprinderi care fac studii, Uh, dar sunt și întreprinderi care fac, fac lucrări uh, efective într-un mod inteligent pentru a nu afecta biodiversitatea în timpul unui șantier, de exemplu, ceea ce e foarte important. Și, de asemenea, sunt întreprinderi care furnizează materiale și uh, scule, uh, echipamente pentru a proteja biodiversitatea. E vorba de foarte multe uh, medii, mediul antropic ca și mediul natural în care se desfășoară activitățile lor pentru a răspunde la toate obiectivele, la obiectivele multiple, care sunt și ale noastre, legate de biodiv- uh, păstrarea biodiversității. Deci, cum uh, uh, ajutăm aceste întreprinderi? Am creat o serie de activități. Mai întâi am făcut, de fapt, un anuar al acestor întreprinderi din această filieră, pentru ca toată lumea să știe care sunt aceste companii, aceste întreprinderi și atunci când au o problemă, la cine pot să se adreseze, care sunt întreprinderile care le pot uh, satisface nevoile. Am făcut un film de promovare al acestei filiere. Există pe internet în versiune franceză și în engleză. De asemenea, am uh, făcut uh, broșuri de prezentare a acestor întreprinderi, a acestui sector. Uh, am câteva la mine. De asemenea, am organizat activități la saloane internaționale. Sunt mândră să spun că de trei ani deja mergem la uh, World Efficiency uh, Fair, deci e un uh, salon de, privind eficiența la nivel mondial și trebuie să spun că ei se organizează, acest sector se organizează și își plătesc toate cheltuielile la acest salon, nu ministerul. E un mare succes. Noi am lansat doar această activitate, iar acum uh, funcționează singură. De asemenea, există așa numitul uh, mare premiu al uh, activităților de construcție ecologice E vorba de activități în domeniul politicilor uh, privind apele. Deci se pot folosi aceste cunoștințe și în activitățile de asanare. Deci e foarte important să utilizăm corect aceste idei interesante și care permit uh, Uh, prin intermediul uh, păstrării biodiversității să se facă proiecte și, progrese și în calitatea vieții oamenilor. De asemenea, există o carte a Biroului de Studii în Inginerie Ecologică pentru a avea niște principii care trebuie să fie respectate de toată lumea. De asemenea, am dezvoltat norme pentru intervenții în bazinul râurilor, nu e vorba de niște norme obligatorii, ci de unele opționale, dar e vorba totuși de o încercare de a structura activitățile și birourile de studii și în fine am dezvoltat un observator, observator național al meseriilor uh, din economia verde, <clears throat> care se ocupă cu cercetare, cu formare profesională uh, și e foarte important ca aceste meserii să fie exercitate în continuare de oameni cât se poate de competenți și care să poată răspunde la nevoile domeniului. Iată așadar o prezentare generală a activităților noastre. Recent aș vrea să vă, aș vrea să vă vorbesc despre următoarea etapă și despre ce am făcut recent, și anume am adaptat programul de investiții pentru viitor, care este un program global uh, francez pentru susținerea economiei, ca să determinăm inovare în toate sectoarele economice și am reușit să demonstrăm că există o, o miză importantă uh, din acest punct de vedere în ce privește biodiversitatea. Și s-a constatat că majoritatea întreprinderilor uh, de inginerie ecologică sunt întreprinderi mici, uh, IMM-uri, SM-uri în engleză și evident aceste apeluri de proiecte trebuie să fie adoptate la dimensiunea companiilor la care le vor răspunde. Ideea a fost să uh, promovăm inovarea, bineînțeles, din punct de vedere tehnologic, dar și începește abordarea colectivităților, capacitatea de a face legătura între diferite meserii și sectoare, uh, agricultură cu turism, de exemplu, și toate celelalte sectoare economice care pot folosi biodiversitatea pentru a fi mai performante din punct de vedere economic Așadar, ideea a fost de a crește această capacitate de inovare și care nu e doar tehnologică, insist, pentru că eu cred că e vorba de o inovare transversală în acest sector. Ideea a fost să cofinanțăm uh, uh, updatarea tehnologică, dar obiectivul uh, programului de investiții în viitor a fost de a dezvolta noi piețe, de a dezvolta noi activități. Așadar, nu e vorba de un program de subvenții în sens clasic, ci de un program de subvenții care are drept obiectiv uh, lansarea, determinarea unor acțiuni într-un sector care apoi va deveni productiv și se va putea dezvolta în alte direcții, în alte întreprinderi, în alte regiuni, în alte locuri. Așadar, am uh, utilizat mijloace destul de importante, subvențiile pot merge până la 50% din cheltuielile uh, eligibile, dar, sigur, asta nu poate depăși 200.000 de euro pe proiect. Și apoi, criteriile de selecție sunt inovarea, aportul, uh, contribuția la biodiversitate și, evident, rezultatele economice previzibile și crearea de locuri de muncă. Am încercat să facem astfel încât uh, să avem un uh, apel de proiecte care să se adapteze întreprinderilor de mici dimensiuni, deci am făcut un apel de proiecte la începutul lui iulie și care a durat până pe 5 octombrie. A fost susținut de polurile de competitivitate, pentru ca întreprinderea să-și poată depune dosarele. În prima săptămână din noiembrie, juriul va examina uh, proiectele, 20 minute pentru fiecare proiect și va fi o decizie aproape imediată și asta înseamnă că subvenția va putea fi plătită înainte de sfârșitul anului. Și vom avea o a doua sesiune care se va închide pe 22 februarie, pentru că ideea era să avem un efect de antrenare, o continuare după prima sesiune. Totul e foarte rapid ca să răspundem nevoilor IMM-urilor, a căror sănătate economică este adesea foarte fragilă și foarte legată de evoluțiile pieței. Am avut o primă selecție de proiecte pe care le-am primit în diferite sectoare de activitate. Nu o să intru în foarte multe detalii pentru că, așa cum am spus mai devreme, Uh, tocmai am primit uh, primul set de proiecte, nu știm care uh, vor rămâne și care nu, dar eu sper că ele ne vor permite să avem idei noi, idei noi și obiective noi. Am lucrat pe aproape toate axele posibile în domeniul biodiversității, pentru că ideea a fost tocmai să nu limităm deloc posibilitățile întreprinderilor, deci ne-am ocupat de tot ce înseamnă sistem de observație, de cunoaștere ecosistemelor, sensibilizare, conștientizarea publicului, subiect care a fost discutat foarte mult aici și care și nouă ni se pare foarte important. Am primit așadar proiecte în ce privește coridoarele și axele de deplasare a speciilor, deci ce vorbim, ceea ce noi uh, numim uh, legătura verde-albastră, uh, de asemenea, radare, activități eh, tehnologice, dar și mai puțin eh, tehnologizate, eh, legate de metode de stocare a datelor și de modul în care informația este comunicată. Avem o a doua axă, aș spune una mai clasică, și anume prevenirea și limitarea impactului amenajamentelor și activităților umane asupra biodiversității și restaurarea mediilor degradate. Ideea este să avem aici proiecte inovatoare, deci nu să facem lucruri care se fac deja, în multe țări și în multe regiuni. Deci, din potrivă, să căutăm idei noi, să propunem instrumente noi care să ducă la, care să permită refacerea biodiversității. Și apoi mai avem alte două axe. Uh, una se referă la inovarea parteneriatelor, a concepției și finanțării proiectelor de biodiversitate. Ideea a fost aici să putem avea o reflexie asupra a ceea ce noi numim uh, compensația Parlov, adică uh, să avem instrumentele care să permită, atunci când ești într-o situație în care compensația devine obligatorie pentru că nu poți nici reduce, nici elimina impactul asupra mediului, să ai instrumentele și rezervele care să permită întreprinderilor să își realizeze totuși proiectele. Asta a fost uh, obiectivul nostru în acest proiect și, evident, există și metode de finanțare inovatoare pentru aceste proiecte. Ultima axă care vă va bucura, pentru că s-a vorbit foarte mult despre agricultură în această ședință, ideea a fost de a utiliza în mod uh, durabil serviciile ecosistemice și aici avem câteva uh, uh, proiecte legate de ajutor pentru tranziția la ecoagricultură, deci proiecte care să permită activităților agricole să fie mai eficiente. Prezentarea noastră există și în engleză, ea va fi difuzată de Parlament și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Dimula. Acum, următorul vorbitor este dr. Jürgen Tack, directorul Institutului de Cercetare pentru Natură și Păduri Uh, privind uh, cercetarea bazată pe cunoașterea naturii și managementul durabil. Employment, ladies and gentlemen. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, aș dori să fac o trecere în revistă a celor mai importante inițiative europene în ceea ce privește uh, natura și dezvoltarea durabilă. Au fost depuse foarte multe eforturi din 2010 atât la nivel european cât și uh, la nivelul statelor membre pentru a îmbunătăți baza în domeniul biodiversității. Uh, așa numită linie de bază din 2010 uh, face o evaluare a atingerii obiectivelor până în 2020. Raportul din 2015 și rapoartele conexe care se bazează pe gestionarea bazinurilor uh, fluviale și a uh, calității aerului în 2013, naturii și în 2015 și uh, stării mărilor și oceanelor din 2015 se bazează pe date concrete din partea statelor membre. Mm, ecosistemele și felul în care funcționează în Uniunea Europeană au fost studiate în această inițiativă de cartografiere și evaluare a ecosistemelor, așa numită MAES. Încercăm să punem la punct un uh, instrument uh, integrat pentru a măsura bogăția ecosistemelor și pentru a sprijini capitalul natural al Uniunii Europene, dar și pentru a evalua uh, beneficiile economice ale acestora. Este schema de evaluare cea mai uh, vastă și pe, pe lângă platforma interguvernamentală uh, care există deja în domeniu. Comisia Europeană sprijină instituțiile și organismele care culeg date științifice Uh, cea mai uh, cunoscută instituție este Agenția Europeană, care are uh, o rețea de informații și de culegere de date EONET. Accesibilitatea și transparența datelor și informațiile luate în procesul de luare a deciziilor reprezintă un alt subiect extrem de important. Sistemul de biodiversitate pentru Europa, nu știu cum se pronunță încă, spune vorbitorul, BISE sau BAS, e uh, un sistem de publicare, de culegere și de publicare a datelor care monitorizează strategia uh, UE 2020. Compilarea datelor pentru sistemele uh, ecologice se face în centre de cercetare și se bazează pe diverse surse. Evoluțiile ulterioare uh, implică și contribuțiile părților implicați, pentru a ajunge la o bază care să se, pe care să se sprijine procesul uh, decizional în domeniul biodiversității. Și pentru a sprijini eforturile la nivel uh, mondial, e obiectivul 6 din strategia UE 2020, uh, Centrul Comun de la Comisia Europeană a lansat Observatorul European pentru zonele protejate. Acronimul este DOPA. Aceste sisteme trebuie să monitorizeze și să facă previziuni în ceea ce privește biodiversitatea în zonele protejate la nivel mondial. DOPA a fost recunoscut de către Convenția privind uh, biodiversitatea ca un centru de ce informare pentru a atinge, pentru a uh, își aduce contribuția la atingerea obiectivelor din uh, strategia UE 2020. Alte proiecte finanțate la nivel european, de exemplu Biopama, OFAC sau BID. Mă voi referi mai târziu la Biopama, pentru că uh, este, se bucură de cofinanțare. E vorba de un proiect uh, care adună uh, datele cu privire la biodiversitate din țările APC, Caraibe, Pacific, Asia Centrală și de Est. În ceea ce privește principiul procedurii 1, el se bazează pe adunarea de uh, date în conformitate cu programul Copernic. Și astfel vom evita uh, povara administrativă inutivă și suprapunerea eforturilor. Pentru ca uh, obligațiile de raportare cu privire la diverse texte legislative uh, să fie simplificate. Uh, Comisia Europeană uh, publică săptămânal alerte de știri în, uh, într-un, într-o formulare ușor de înțeles, o formulare tradusă în toate limbile statelor membre. E vorba de informații foarte importante la nivel european. Acum, în ceea ce privește inițiativele europene. Am vorbit de o parte dintre ele, dar trebuie să mă refer la uh, programul Orizont 2020, care oferă oportunități de a ne axa pe uh, rezultate legate, de, deci care decurg din cercetare, sprijinind punerea în comun a resurselor uh, în uh, Uniunea Europeană și la nivel internațional. Și având în vedere că nu se menționează raportul uh, la jumătate de mandat, aș dori să spun că am înregistrat un semnal pozitiv, respectiv că există o cooperare între DGN și DG uh, Cercetare și Inovare, ceea ce a dus la lansarea a mai multor uh, proiecte de succes atât în programul actual, Orizont 2020, dar și în ceea ce privește inițiativele uh, din trecut privind biodiversitatea. Dar există proiese care uh, se referă precis la aspectele legate de biodiversitate. Ce important este să spunem că în Orizont 2020 există inițiative noi care au o legătură directă cu biodiversitatea și cu cercetarea în domeniul biodiversității. În primul rând, uh, soluțiile bazate pe natură, apoi infrastructurile verzi, și un interes uh, sporit uh, prin uh, intermediul informațiilor colectate de sistemul GEOS. Aș dori să mai menționez că DG Cercetare de la Comisia Europeană Uh, sprijină biodiversa. E vorba de o rețea de mai multe organizații din 18 state membre europene care sprijină și promovează excelența în cercetarea paneuropeană, care oferă oportunități inovatoare pentru uh, gestionarea durabilă a biodiversității. Uh, inițial acest proiect a fost semnat uh, din Euronet, apoi uh, uh cofinanțat de către statele membre. Consiliul de Cercetare din Flandra, de exemplu, își aduce o contribuție de 400.000 de euro în acest an uh, la acest proiect. Următorul diapozitiv, vă rog. În cadrul inițiativei Orizont 2020 și a celui de-al șaptelea program cadru de cercetare există uh, noi proiecte, deci în cadrul FP7 am menționat deja Spirală, programul Spiral și CNEU, două dintre programele FAR ale inițiativei. Apoi, în cadrul uh, inițiativei Orizont 2020, va exista un program uh, de coordonare și de sprijinire a cercetării în interiorul căruia există un mecanism european uh, pentru uh, servicii de investiții în, uh, um, pentru investiții în servicii ecologice. Deci puteți constata că există multe proiecte, dar problema e că uh, e foarte greu să facem uh, legătura cu legislația europeană, mai ales uh, în ceea ce privește proiectele finanțate la nivel european. Deci dacă vrem să facem legătura între cunoștințele actuale și mm, platforma necesară la nivel european, atunci trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Există proiecte care se bucură de finanțare, dar nu se știe foarte clar uh, uh, care fonduri uh, trebuie să meargă la anumite institute. Dar, în ceea ce privește noile programe, având în vedere că nu știm ce se va întâmpla peste trei ani, avem nevoie de uh, scheme, de programe mai flexibile pentru finanțarea uh, acestor activități de cercetare. Acum aș dori să mă refer la nivelul statelor membre, mai ales la uh, institutul pe care eu reprezint, uh, Institutul de Cercetare a Naturii și a Pădurilor din Flandra. Noi avem trei uh, categorii, instrumente juridice, sprijinul politicilor, evaluarea acestora, uh, acționăm la nivel local, național, european și internațional. De exemplu, institutul meu se ocupă de monitorizarea și de raportarea pentru Natura 2020 pentru uh, Flandra. Apoi uh, sprijinim și politicile, atât politicile de mediu, politicile de cercetare, cât și acțiunile societății civile. Și apoi avem un al treilea pilon de cercetare, care e tot mai important, uh, uh, cercetarea strategică, așa o numim noi. În Flandra, pentru a soluționa problemele Uh, și pentru a face față legislației în următorii 5, 10 până la 20 de ani trebuie să dispunem de informații cât mai clare. Și am făcut o uh, alegere foarte clară, respectiv că în organizația noastră vom face cercetare strategică uh, pe deci cu o legătură directă cu strategia europeană pentru biodiversitate 2020. Următorul diapozitiv, vă rog. Vă puteți face astfel o idee în legătură cu cercetarea strategică din organizația noastră în context flamand, care nu e decât o parte din Belgia, avem criterii de evaluare și în um, evaluarea noastră strategică trebuie să aducem sprijin biodiversității de strategiei 2020, excelenței științifice, valoare adăugată și um, politicilor pentru Flandra. Ca să vă faceți o idee în legătură cu investițiile, avem 81 de posturi, uh, mai ales uh, ceea ce privește strategia europeană 2020, un buget de 7 milioane 200 de mii de euro. Există foarte multe probleme de cercetare de care va trebui să ne ocupăm pe viitor. Mm, dacă e însă să vă transmit un singur mesaj, o să îl parafrezez pe Edward Wilson. Aveți Uh, cuvintele lui, uh, suntem năpădiți de informație, dar uh, ne e foame de înțelepciune. Mulțumim, domnule Tac. Aș dori să-l întreb pe domnul raportor dacă are întrebări pentru invitați. Ja, ik heb wel een ander genoteerd, ja. Um... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am notat câteva dintre aceste aspecte evocate de orator. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru prezentările făcute și cred că avem acum o abordare care implică ansamblul actorilor implicați. Toată lumea este de acord pentru a spune că autoritățile locale și regionale joacă un rol fundamental. Ele sunt cele care vor uh, Uh, face un rezultat ca acesta să fie tangibil. Dar ele au interese diferite și atunci, în practică, ce putem face? Ce așteptați dumneavoastră din partea Comisiei Europene pentru ca lucrurile să fie cât mai simple? Un exemplu, agricultura. Domnul Bas a spus și pe bună dreptate că agricultura poate să aibă de câștigat pe urma unei biodiversități sporite eventual o concertare între diferiți actori implicați, oare n-ar permite să înregistrăm mai multe rezultate? N-am putea avea, spre exemplu, un grup de uh, lucru la nivel înalt, tocmai pentru a aborda această uh, discrepanță care pare să existe între natură și agricultură. Apoi, reprezentantul Federației Europarc ne-a spus că e nevoie de uh, biodiversitate, aceasta trebuie să fie păstrată pentru că aduce cu sine beneficii și beneficii și de natură economică, evident. Mă gândesc, spre exemplu, la o regiune din Flandra, Campina, care are astfel de proiecte și poate că ar fi bine să punem accentul pe aceste exemple bune. Însă nu trebuie să uităm în același timp că în continuare există lucruri care nu funcționează cum trebuie. Uh, ar trebui să avem o imagine clară a situației la nivel paneuropean. Există anumite proiecte care sunt încununate de succes într-un loc și nu, nu funcționează în, în altă parte. Trebuie să ne punem întrebarea de ce. Apoi, exemplul turismului durabil pe întreaga scenă europeană. 54 de posibilități de turism pe de, 10 state membre, ori noi suntem 28 de state membre. De ce sunt unii în avans și alții o mare întârziere? Apoi aș dori să știu ce părere au experții noștri uh, referitor la felul în care pune în aplicare concret legislația Comisia Europeană. Mulțumesc și acum au cuvântul ceilalți deputați pentru a adresa întrebări. Nobody? Nu dorește nimeni să intervină? Then uh, I'll give the floor back to the... Atunci am să dau din nou cuvântul oratorilor, experților. Vă rog, domnul Bas. Da, mulțumesc. Da, domnule Demesmacher, sunt uh, fericit că ați evocat implicarea actorilor uh, și a părților interesate. Așa cum am spus și în prezentarea mea, e clar că prin definiție e nevoie de, de uh, factor de decizie. Încă din, de multă vreme noi suntem atât utilizatori cât și actori implicați în uh, păstrarea biodiversității și e clar că am, am implicat și agenții guvernamentale. Ceea ce noi încercăm să facem este să avem uh, un fel de polarizare a eforturilor și să sperăm că asta va face și Comisia în așa fel încât să avem un maxim de sprijin și astăzi chiar ne-am bucurat să avem uh, uh, o ședință în care vorbim despre programul european și în care putem vedea cum anume fiecare prin uh, nivelul la care intervine poate lansa dezbaterile și poate găsi acele oportunități necesare pentru agricultură, spre exemplu. Da, unele țări sunt în urmă, Acum, nu noi hotărâm asta, ce putem face. Ceea ce e important ar fi să facem o cartografiere a statelor membre. Și e adevărat că uh, toate statele membre sunt membre ale UCN, deci poate ar fi ceva util să facem o cartografiere, dar apoi vine etapa de analiză. Și un alt aspect esențial, crucial, e clar că analiza trebuie să fie solidă, să fie corectă și cred eu că este, dar sunt mult mai multe ce pot fi făcute, sunt mult mai multe eforturi ce pot fi desfășurate, tocmai pentru a ne asigura de un rezultat. Domnul Șops, da, mulțumesc, domnule Demesmacher, pentru întrebările dumneavoastră. Da, ați vorbit despre turism și despre felul în care un proiect e de succes într-un loc în Europa și nu reușește să funcționeze corect în altă parte. De ce? Cred eu că pentru prima dată am început să calculăm beneficiile pe care le aduce cu sine biodiversitatea. E un proces nou. În ultimii cinci ani a apărut această tendință. Ecologia există și acum, într-adevăr, e un concept care s-a răspândit cam peste tot în lume. Și astfel putem să diseminăm rezultatele și să demonstrăm beneficiile biodiversității într-un limbaj de natură economică într-un, cu o metodologie la bază. Acesta ar fi un prim punct. Apoi, întrebarea e ce putem face în acele regiuni pe care le integrăm în aceste programe. Dar asta depinde foarte mult și de dorința oamenilor, a oamenilor de stat, a organizațiilor, a agențiilor de stat de a face ceva. Pentru că eu, dacă n-aș fi învățat niciodată să mă descurc cu cifrele și cu partea economică, aș fi pierdut acest uh, element. Deci trebuie să existe și voința de a face această legătură între biodiversitate și latura economică, în așa fel încât să demonstrăm valoarea în materie economică a biodiversității și ca să se poată fi utilizată ca un fel de instrument. Apoi, Carta pentru Turism Durabil. Da, măcar avem 145 de zone, de destinații certificate uh, dar nu în toate statele membre. De ce? Pentru că sistemul se bazează pe voința politică la nivel de regiuni. Deci regiunile sunt cele care trebuie să-și dorească zone turistice durabile. Și aici e un proces în curs. Ceea ce observăm acum și adevărat, în ultimii 15 ani, există țări, organizații care acum încep treptat, treptat să vrea să integreze această rețea, pentru că încep să înțeleagă beneficiile pe care această rețea le pot aduce și pe data de 7 decembrie vom avea o nouă cartă și vom avea și recompense ce vor fi uh, acordate celor care participă la această rețea de turism durabil. Și să sperăm că vom avea cât mai multe destinații astfel certificate pentru turism durabil în Europa. Thank you. Madame Dumoulin. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Dumoulin. Mulțumesc! Eu venisem ca să vorbesc despre proiecte concrete și despre felul în care le putem pune în aplicare la nivel național, ceea ce noi reușim de altfel să facem la noi în Franța. E clar că e nevoie de instrumente financiare pentru capitalul de natu- natural care a fost instaurat de Comisia Europeană în cadrul programului LIFE. E un instrument tipic ce poate fi la nivel european util pentru a pune în uh, practică niște proiecte pe care, noi, așa cum am încercat noi să le facem în Franța, punând accentul pe biodiversitate și pe întreprinderi. Eu sper că proiectul meu, la nivel francez, care se referă acum doar la IMM-uri, va putea anul viitor să uh, se uh, extindă și să cuprindă și întreprinderi mai mari. Uh, să, în așa fel încât să avem o adevărată rețea verde și albastră, deci terestră și maritimă, să avem o suprafață cât mai vastă care să fie acoperită cu proiecte de mare amploare cu adevărate coridoare de biodiversitate în interiorul unui stat membru sau poate chiar mai multe, pentru că în fond nu există diferențe climatice așa de mari între nordul Franței și sudul Belgiei. Uh, și de fiecare parte a Rinului, cred eu că se poate conlucra, nu? Uh, pe cele două maluri ale Rinului. S-au făcut multe proiecte în acest sens. Deci ne aflăm într-o astfel de situație în care putem avea proiecte de restaurare a biodiversității pe scară mai mare și putem utiliza acest instrument financiar care există, care este în curs de aplicare de către Comisia Europeană. Și apoi, cred eu, de altfel că și directorul uh, Crespo a spus adinaur că biodiversitatea trebuie să se poziționeze ca și sector economic care ne va permite să dezvoltăm creșterea economică în Europa. Insist, e vorba de meserii care nu pot fi delocalizate. Sunt meserii care țin de teritoriu. Sunt meserii europene, în sensul strict al cuvântului, ad literam. Nu sunt meserii pe care le vom putea exporta în altă parte în afara Europei. Deci e un adevărat sector economic în care este absolut necesar ca noi în mod colectiv să investim. Cu toții mergem în aceeași direcție în acest domeniu, cred eu. Mulțumesc. Mulțumesc. beaucoup. Uh, any other speaker? Mulțumesc. Mai dorește să mai intervine cineva? Păi. Microfon, vă rugăm. I will limit myself to... Mă voi limita doar la întrebarea ce mi-a fost pusă și anume de ce uneori funcționează anumite proiecte și de ce alteori nu. Sunt niște, proiecte, niște probleme mai degrabă la nivel global cu care ne confruntăm astăzi. S-a vorbit despre biodiversitate, s-a vorbit despre uh, programe în domeniul schimbărilor climatice. Acestea sunt programe ce pot fi abordate la, pe scară largă. Dar pentru biodiversitate problema e globală, dar e nevoie de soluții locale deci am putea spune că dacă s-ar, s-ar putea găsi niște soluții globale, chiar dacă acestea ar exista și ar putea fi aplicate, ar trebui să fie totuși adaptate la sistemul și la situația locală. Și de aceea e mult mai greu să găsești măsurile potrivite pentru a putea păstra biodiversitatea sau comparativ cu lupta împotriva schimbărilor climatice. Doamna președinte, mulțumesc. Și acum aș dori din nou să rog pe domnul raportor să tragă concluzii. Nu doriți? Bun? Foarte bine. Atunci putem încheia această dezbatere. Thank you very much on behalf of our committee for all... Vă, în numele tuturor uh, membrilor comisiei noastre, vă mulțumesc tuturor, tuturor oratorilor pentru contribuțiile dumneavoastră foarte importante pentru această dezbatere. Next item on the agenda is... Următorul punct pe ordinea de zi este obiecție în temeiul articolul 106 din regulamentul de procedură, niveluri maxime de reziduri pentru sulfoxaflor. I will give the floor to the objector, Silvi. Dau cuvântul uh, autorului obiecției, Silvi Godin. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre surprinderea generală, Comisia Europeană a autorizat pe 27 iulie anul acesta uh, substanța sulfoxaflor. Acest uh, nou insecticid este produsă de o firmă americană, Dow AgroScience. Este un insecticid care afectează receptorul nicotinic al albinelor, adică sistemul nervos central, așa cum indică el în raportul său de evaluare. Deci le provoacă insectelor ă, tremur, paralizie și moarte. Este de un, vorba de un neonicotinoid, o clasă de insecticide binecunoscute aici. Pe 10 septembrie, Comisia noastră a primit din partea Comisiei Europene o propunere de limită maximă de reziduri pentru sulfoxaflor. În acea zi, în, în Providence, în America, o curte de justiție americană a interzis această substanță din cauza riscurilor pentru uh, albine, care sunt mai importante decât beneficiile potențiale pentru culturile agricole. Deci, cunoscând această decizie a justiției americane și cunoscând pericolele care uh, există pentru albine, sunt lucruri care m-au făcut să depun această obiecție. Pentru mine, sulfoxaflorul Uh, conform datelor, sulfosulafurul a fost uh, utilizat și uh, aprobat în Statele Unite începând cu 2013, jumătatea lui 2013. De atunci, cultivatorii de crescătorii de albine au constatat decese masive în rândul populațiilor de albine și au cerut interdicția acestuia. De 2 ani, această companie Agro, Dow AgroScience n-a putut să ofere studii privind lipsa de pericol a acestui produs asupra albinelor și altor polinizatori. polenizatori. Uh, societatea a doua AgroScience și-a depus în Irlanda cererea de introducere pe piață, cererea 007-2009. Deci a depus într-un cadru legislativ care nu mai este în vigoare în acest moment. De fapt, a avut loc o, o înăsprire a legislației 13 privind aprobarea de noi produse. EFSA și-a făcut evaluarea pe 21 iunie, uh, iulie 2014, nu a spus în mod explicit că această substanță este un neonicotinoid uh, cu toxicitate importantă pentru albine. A spus că există această toxicitate. Citez din EFSA, uh, nu se poate exclude o toxicitate mare împotriva albinelor la utilizarea acestei substanțe. EFSA de asemenea a spus că dosarul de risc era incomplet, existau Uh, informații lipsă începește albinele sălbatice și impactul asupra mortalității coloniilor. Și aceste carențe au fost la originea suspendării a trei neonicotinoide în 2013 de către Uniunea Europeană. Uh, dincolo de concluziile EFSA, uh, s-a spus că nu există niciun fel de măsurare a efectului asupra rezidului de nectar nivelul de uh, uh, sub, substanță era de 3,5 ori mai mare decât cel stabilit de uh, autoritățile americane. EFSA a dat un termen de 2 ani pentru a oferi informații afirmative, deci absența unui risc pentru albine, informații care nu au fost confirmate de producători în Statele Unite, deși exista o miză comercială colosală. În concluzie, ne confruntăm cu un risc de mediu și agricol major, problematica este simplă. Ori se autorizează acest produs și știm ce consecințe vor fi, sau folosim ocazia acestei obiecții pentru a evita o hecatombă în populația de albine. Îmi imaginez că Comisia a ales mai degrabă securitatea juridică în, favoarea, în defavoarea securității de mediu, și dat fiind faptul că uh, cererea de autorizare a fost depusă în 2011. Astăzi, nu putem să ne acoperim ochii și să ne prefacem că nu știm nimic. Din 2013 știm cu toții că acest tip de insecticid reprezintă un risc inacceptabil pentru biodiversitate și pentru albine și cred că este responsabilitatea noastră este să distrugem această autorizare. Mediul, siguranța mediului și a albinelor mai ales trebuie să fie o exigență transversală care să îi intereseze pe toți aleșii. Și aș adăuga că uh, regulamentul din 2009 cere să nu se expună sănătatea umană și animalelor la riscuri inacceptabile, ori autorizarea uh, utilizării sulfoxaflor nu este compatibilă cu acest obiectiv. În încheiere, verdictul americanilor uh, este providențial. Uh, se bazează pe principiul uh, precauției și cerem un nou text uh, de, uh, și o nouă inițiativă de organizare a sulfoxaflor cer Comisiei să-și precizeze poziția acum după verdictul justiției americane. Este evident că cetățenii nu vor înțelege de ce un produs uh, uh, care este interzis în Statele Unite poate fi autorizat în Europa. Uh, fac apel la, la interesul nostru uh, general a tuturor și trebuie să protejăm albinele. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul celorlalți membri, domnul Hosley. Mulțumesc foarte mult. Uh, sulfoxaforul și toată această uh, poveste cu această substanță este remarcabilă cu interdicția uh, în Statele Unite și asta face și mai uimitor faptul că e autorizată în Europa. E foarte clar că sulfoxaflorul este un neonicotinoid și atunci întrebarea care se pune este de ce Comisia pur și simplu n-a clasificat-o alături de cealaltă neonicotinoide și de ce s-a dat uh, o aprobare într-un moment în care în Statele Unite acest caz în justiție uh, mergea mai departe. Și când se știa că firma producătoare ar putea să piardă acest proces în Statele Unite, de deci ce o nepotrivire aici. Avem principiul precauțional în Uniunea Europeană și trebuie să fim foarte stringenți pe această chestiune, foarte stricți. Uh, din păcate se vede că rămânem în urma americanilor și foarte surprinzător. Poate Comisia ar putea să explice situația. Domnul Penici? Mulțumesc, uh, doamne președinte. Aș uh, și crezut că Uniunea Europeană va fi blocat deja comercializarea acest, uh, acestui neonicotinoid uh, din cauza impactului asupra sănătății umane. Totuși, în ciuda opiniilor critice EFSA, Comisia a decis că sulfoxaflor poate fi folosit cu condiția ca uh, pragul de reziduri să fie respectat. În ce privește acest fenomen, el ar putea avea efecte extrem de periculoase. O evaluare științifică obiectivă este necesară și dacă aceasta nu poate trage niște concluzii uh, definitive, substanța nu trebuie să fie utilizată. Uh, am vorbit despre uh, modul în care sunt afectate albinele, dar să nu uităm că nici efectele asupra sănătății umane nu sunt complet uh, determinate. De aceea noi susținem această obiecție a colegii noastre și considerăm că ar trebui să fie făcut un studiu înainte de autorizarea acestui pesticid și să se facă experimente care să examineze toxicitatea tuturor neonicotinoidelor. Din punctul nostru de vedere, nu instituțiile sau cetățenii ar trebui să, care, să aibă povara dovezii, deci să dovedească că aceste substanțe nu sunt nocive, ci producătorii lor să arate că ele nu sunt ă, nocive și să ofere date pe care s-a spus că nu le-au oferit cum trebuie. Mulțumesc, domnul Zaiso. Doamna Ayuso. A Mulțumesc, doamna președinte. Grupul meu politic m-a însărcinat să mă ocup de acest subiect săptămâna trecută. Așa că am studiat și am discutat, am studiat subiectul, am discutat cu mulți oameni care se ocupă de această temă și nu am avut ocazia să discut cu întreprinderea care a lansat produsul pe piață, ci cu experți științifici. Și chiar am discutat și cu reprezentanța EFSA, chiar azi dimineața am vorbit cu ei la telefon. Aici e vorba de un regulament care, de fapt, limitează maximum de reziduri a unei substanțe. E vorba de un regulament care datează încă din 2005. Dar substanța aceasta a fost aprobată acum două luni, așa cum s-a spus. De aceea, facem obiecție față de un regulament, dar intervenim și într-un alt regulament prin această obiecție. Un alt element important. Foxaflor nu este un neonicotinoid, ci are o denumire distinctă și a fost deja autorizat de către comisie, așa cum s-a spus, acum două luni de zile. Un alt aspect. Valoarea limită, pragul acela de reziduri pe care vrem să-l modificăm acum prin noul regulament uh, și față de care se prezintă noua obiecție. Punctul 5 din acest regulament prevede că, de fapt, Comisia ar trebui să interzică utilizarea acestei substanțe dar nu are sens acest lucru, pentru că este deja reglementat într-un alt text legislativ diferit, un alt regulament diferit. Și nu cred că avem o bază temeinică pentru a putea obține uh, un rezultat concret. Ni se vorbește doar despre limitele maxime de reziduri ci, și nu se vorbește de substanța ca atare. De aceea cred eu că ESA și statele membre au evaluat din punct de vedere științific diferitele uh, Uh, substanțe și au, această decizie a fost luată aproape unanim în uh, Comitetul Permanent de Evaluare. 27 de state membre au votat, votat pozitiv față de această utilizare a acestei substanțe și influența acestea asupra albinelor. Este pentru prima dată când se încearcă interdicția unor, unei substanțe, vorbind despre limitele maxime de reziduri și e vorba de o substanță care în continuare este comercializată în Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește consecințele asupra uh, albinelor, din uh, câte am înțeles eu de, din partea EFSA, aceste consecințe sunt de 40 de ori mai uh, mici decât uh, consecințele pe care le au neonicotinoidele asupra albinelor. Și în final aș dori să vă spun că această substanță a fost autorizată în niște condiții foarte clare și specifice în momentul în care încă nu au apărut fructele în uh, pomii fructiferi și pot fi utilizate într-un moment foarte precis în ceea ce privește apariția legumelor. De aceea cred eu că, de fapt, condițiile de utilizare nu sunt deloc periculoase. Deci ca un fel de insecticid și ca orice insecticid, evident, există și anumite riscuri. Pentru că riscul zero nu există. Uh, eu cred că aici trebuie să ținem seama de faptul că aceste decizii se bazează pe niște principii și acum încercăm să amestecăm uh, lucrurile și să contestăm un regulament utilizând un alt regulament. În orice caz, această substanță și condițiile în care a, această substanță pot fi, poate fi utilizată, precum și circumstanțele autorizării acestea, nu reprezintă riscurile așa cum au fost ele prezentate. Și în final s-a vorbit despre decizia în justiție în SUA și decizia luată de către uh, Agenția de Mediu din uh, SUA. E clar că uh, avem situații diferite. Acolo se folosesc hormonii pentru uh, uh, carnea de vită și așa mai departe. Deci situația e diferită, nu cred că putem compara absolut totul. De aceea cred eu că dacă vom interveni aici, vom aboli un principiu foarte important și anume că riscurile trebuie să fie evaluate pe bază de dovezi științifice. Thank you. Now, Mr. Torvald. Mulțumesc, domnul Torvald. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, se poate deschide această discuție cu un citat din Shakespeare, a fi sau a nu fi? Uh, sau să, uh, să ai albine sau să n-ai albine, to be or not to be am vorbit cu fermieri de albine, cu crescători de albine din uh, comunitatea noastră din toată Irlanda și sunt foarte îngrijorați de ce se întâmplă. Și noi uh, gândim în aceeași direcție ca autorul obiecției și vom vota pentru. Mulțumesc. Thank you. Now I'll move to the... Mulțumesc. Trecem acum la comisie. Domnul Floyd de la DG Sante. Thank you, Madam Chair. Good. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Eh, dați-mi voi să mă uit la mizele juridice despre care discutăm. Regulamentul eh, stabilește modalități de protejare a consumatorului privind rezidurile din alimente prin consumul direct sau indirect de alimente de origine animală eh, prin care se pot ingera reziduri toxice. Regulamentul stabilește regulamentul nu Regulamentul stabilește limite de reziduri și nu, nu are drept scop uh, protejarea albinelor. Aș vrea să pun lucrurile într-un oarecare uh, context. Sulfoxaflorul nu este un uh, neonicotinoid, ci este un insecticid care aparține unei noi clase de substanțe dar are anumite trăsături comune cu neonicotinoidele. Știți că în 2013 am luat măsuri împotriva unei serii de neonicotinoide, dar există și alte neonicotinoide pe piață împotriva cărora nu am luat măsuri restrictive. Deci trebuie să evaluăm fiecare substanță pe baza propriilor sale uh, trăsături, doar uh, că aparține un anumite clase de substanțe sau un anumit grup de substanțe nu e un motiv suficient pentru a lua măsuri. Aș vrea să reamintesc faptul că măsurile pe care le-am luat în 2013 pentru trei neonicotinoide nu au fost uh, de interzicere a substanțelor de tip neonicotinoide. Acestea se pot în continuare folosi atâta vreme cât se folosesc într-un mod sigur. Am uh, interzis o serie de produse dar alte produse importate sunt considerate, pentru anumite utilizări, eh, sunt considerate a fi uh, sigure. Ceea ce ne aduce la aprobarea acestei substanțe sulfoxaflor, conform regulamentului 1107 pe 2009, care privește uh, plasarea pe piața produselor fitosanitare. Sulfoxaflor a fost evaluat de raportorii statelor membre și experții EFSA și pe un număr de utilizatori reprezentați, reprezentativ care a fost uh, inclus în acest dosar. La, ca la orice insecticid, toxic to insects, this is what's the name. care este evident considerat toxic pentru insecte, după cum îi spune și numele, s-au identificat riscuri, dar EFSA a identificat de asemenea faptul că în anumite condiții sunt posibile utilizări sigure ale acestei substanțe. Clearly reflected in the approval decision. Și asta este reflectat în uh, decizia de aprobare a uh, statelor membre, pentru că statele membre au în cele din urmă responsabilitatea finală pentru autorizarea produselor care sunt uh, introduse pe piață. Statele membre trebuie să dea atenție riscului pentru albine, față de albine, și să stabilească măsuri de reducere a riscului corespunzătoare. Aceste măsuri de reducere a riscului trebuie să fie în mod clar exprimate în condițiile de utilizare în cazul uh, aprobării și autorizării. Vreau doar să vă ofer câteva exemple în legătură cu aceste, cu ce ar putea fi aceste măsuri de reducere a riscului pentru că există posibilități similare și pentru neonicotinoidele pe care am menționat mai devreme. Substanțe care se pot folosi, de exemplu, în sere, în, în, la culturi care nu atrag uh, albinele sau numai după ce culturile au înflorit și au fost polenizate de albine. În statele membre pot primi o cerere de autorizare a unui produs pe o anumită recoltă specifică, pentru că responsabilitatea statelor membre este de a cere măsurile acestea de reducere a riscului, măsuri corespunzătoare. Așa cum a spus doamna Iuzo, propunerea pe care avem astăzi în fața noastră a fost susținută de o largă majoritate de state membre. De asemenea, vin la problema aprobării sulfoxaflorului ca substanță activă, conform regulamentului menționat, și aici avem uh, un număr mare de state membre care susțin propunerea noastră, incluzând o serie de state membre care se știe că au uh, o abordare foarte grijulie și foarte conservatoare începește protecția albinelor. În apropierea pe care am dat-o substanței am cerut date de confirmare. Acest lucru s-a făcut pentru că Cererea a fost depusă în 2011, în 2013, deci la, două, uh, la doi ani după uh, depunerea cererii, am adoptat uh, noi cerințe legate de furnizarea de date și evident candidatul, autorul cererii nu cunoștea aceste cerințe, deci nu a putut să îndeplinească noile cerințe legate de date. Prin urmare, am, am aplicat regulamentul din 2009 și am cerut ca solicitantul să supună în 2 ani, deci până în 2017-18 august, să ofere date adiționale pentru a îndeplini noile cerințe. Ce se întâmplă după 18 august 2017? În cazul în care solicitantul nu oferă datele, aprobarea va fi retrasă. În cazul în care solicitantul oferă datele, acestea vor fi evaluate de către uh, statele membre raportoare, de EFSA și în funcție de rezultatul acestei evaluări, aprobarea poate fi din nou retrasă, restricționată sau modificată în orice direcție posibilă. S-a făcut referire la cazul din justiția americană. Curtea Americană de Apel a uh, ordonat agenției uh, americane să retragă autorizația dată în mai 2013, autorizația necondiționată, și să ceară noi studii privind evaluarea de risc asupra albinelor această decizie din Statele Unite se bazează doar pe chestiuni procedurale și nu poate fi transferată uh, uh, și aproximată în condițiile Uniunii Europene. EPA practic nu a dat o autorizație așa cum era prevăzut inițial, prevăzut inițial, ci a modificat conținutul uh, unei autorizații și și-a ignorat obligația de a face consultări externe pe această temă. De asemenea, Trebuie să știm că utilizarea acestei substanțe, rata de utilizare e de 5 ori mai mare. A fost așa aprobată de 5 ori mai mare de către EPA în America decât rata care a fost, de utilizare care a fost aprobată de EFSA și de Comisie. Tribunalul nu a contestat uh, rezultatul evaluării de risc și mai ales nu a contestat uh, uh, dacă sau nu această substanță este periculoasă pentru albine. Aș vrea să închei subliniind faptul că noi luăm foarte serios problema albinelor, am demonstrat acest lucru cu toate acțiunile noastre privind neonicotinoidele. Am acționat și în alte zone eh, legate de sănătatea albinelor. Am evaluat eh, în întregime problema și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 dispozitivele medicale și pentru diagnostic in vitro în vederea negocierilor interinstituționale. Start with the rapporteur. Și voi începe cu raportorul, doamna Glenis Vilmut. Thanks, thanks very much, Chair. Um, the Commission published a proposal for a new Comisia a uh, publicat o nouă propunere, un nou regulament pentru noile dispozitive și pentru diagnozitivul in vitro în septembrie 2012. E ceva timp de atunci încoace care încearcă să abroge directivele actuale. Eh, raportoarea era eh, doamna Dog, eh, Rodmar Perent și Peter, Peter Lise, deci pentru cele două dosare. Parlamentul a adoptat o poziție în octombrie 2013 și se spera că vom reuși să negociem cu Consiliul înainte de alegerile din 2014. Însă Consiliul nu a ajuns la o abordare comună, în timp util și deci am uh, adoptat o rezoluție legislativă în aprilie 2014. În octombrie 2014 am preluat uh, raportul pentru dispozitivele medicale. Peter Lise este în continuare uh, raportorul pentru dispozitivele medicale in vitro. Am avut un vot la comisie împreună cu colegul Peter pentru a obține mandatul de negociere în noiembrie 2014. Și de atunci adevărul este că așteptăm ca Consiliul să ajungă la opoziție am tot uh, făcut presiuni, am, impu- am uh, împins Consiliul pentru că recunoaștem că e nevoie să de noi uh, reguli pentru a garanta uh, siguranța pacienților înainte de izbucnirea unui nou uh, uh scandal. Președinția uh, letonă a registrat foarte multe progrese și am reușit ca în iunie să adoptăm o poziție comună parțială. Ehm, deci, ehm, am cooperat foarte bine cu președinția letonă în ceea ce privește considerentele și în 5 octombrie am ajuns la o poziție generală. Unele state membre nu sunt de acord, dar, după cum știți, s-a adoptat totuși așa, această abordare generală totală. Ehm, și cred că la Consiliu lumea își dă seama că trebuie să treacă la treabă și să facă și compromisuri. Deci începem acum negocierile. Avem primul dialog tri, tripartit mâine una dintre problemele cele mai spinoase în negociere va fi evaluarea um, dispozitivelor înainte de punerea pe piață. Parlamentul uh, dorește ca aceste dispozitive medicale foarte riscante să fie bine cercetate înainte ca ele să fie puse pe piață. Uh, de exemplu, dispozitivele uh, de implant din clasa 3 și anumite dispozitive din clasa 2 trebuie să fie evaluate de un uh, grup de experți care să fie uh, desemnat de către Agenția Medicală Europeană și de experți naționali și trebuie să facă dovadă a unei experiențe uh, tehnice pentru a evalua aceste aparate. Acest uh, grup uh, va trebui să consulte comisia și grupul de coordonare înainte de a da autorizația dispozitivului și dacă dau un aviz negativ, atunci dispozitivul respectiv nu va fi, putea fi pus pe piață. A fost o dezbatere foarte aprinsă la Consiliu dacă e nevoie de o autorizare înainte de punerea pe piață sau dacă trebuie evaluată situația după punerea pe piață. Consiliul a venit cu propria propunere, a propus ca acest organism de expert să facă apel și la um, expertiza unei părți terțe înainte de a pune uh, dispozitivele pe piață. Însă e vorba doar de dispozitivele din clasa a treia și grupul de experți va evalua Uh, aparatele respective, dar va trebui ca această evaluare să fie contrasemnată și de către un grup de experți care va fi numit de către comisie uh, avizul acestui grup de experți nu va fi însă obligatoriu. Deci uh, aparatul va putea fi pus pe piață chiar dacă a fost avizat negativ. Uh, oricum, toate aceste avize trebuie să fie publicate. Deci avem două opinii diferite, există totuși anumite asemănători, dar persistă foarte multe diferențe și cred că va fi mărul discordiei în procesul de negociere. Uh, un alt subiect important va fi reprocesarea, retratarea uh, sau uh, reciclarea dispozitivelor de utilizare unică. Unii spun că e o adevărată industrie. De exemplu, uh, Germania are o industrie de reciclare foarte, uh, foarte avansată. Deci negocierea de la Consiliu este foarte dificilă. Până la urmă, Consiliul a hotărât să lase la latitudinea statelor membre um, practicile de reciclare, dar ar trebui să fie dată publicității lista aparatelor care nu pot fi reciclate. Mie mi se pare ciudat, pentru că dacă avem de-a face cu un dispozitiv care uh, e uh, de unică utilizare, ar putea fi reciclat, ar putea fi refolosit. Deci ori e de unică folosință, ori nu e. Uh, deci poziția Consiliului este diferită de poziția noastră. Ne-am dorit uh, norme standardizate în Europeană pentru refolosire, deși uh, statele membre ar putea să impună restricții pe teritoriul lor dacă nu doresc să refolosească aceste dispozitive. Deci, așa cum am spus, Parlamentul se ocupă de chestiunea deci a etichetării acestor uh, aparate. Noi nu ne dorim ca aceste dispozitive să fie refolosite când nu se face în condiții de siguranță totală, dar dorim ca producătorii să folosească să nu folosească această etichetă de, cu unic, de unică folosință pentru a face mm, profituri doar. Deci, mm, eu cred că toate dispozitivele ar trebui să fie considerate ca putând fi refolosite, dar uh, doar în condiții de securitate maximă. Deci, formularea noastră este diferită de cea a Consiliului și, încă o dată, va fi un subiect spinos uh, la uh, negocieri. Pe lângă aceste două chestiuni, Consiliul a intrat în detalii foarte tehnice, a adăugat foarte multe la text, de exemplu, evaluarea după punerea pe piață, notificarea uh, organismului autorizat. Mm, mie mi se pare mm, ciudat că Consiliul încearcă să meargă chiar mai departe decât Parlamentul uh, în acest domeniu al securității pacientului, dar în acest domeniu fac acest lucru. Sigur că prioritatea cu numărul 1 ar trebui să fie pentru toți uh, siguranța uh, pacientului, dar sigur că nu trebuie să uh, omorâm în fașă inovarea. Deci sigur că trebuie să facem, să ajungem la un echilibru între securitate, dar pe de altă parte să nu punem bețe în roate inovării și nu e ușor să obții un astfel de echilibru. Parlamentul și Consiliul consideră că și dispozitivele pentru chirurgie estetică trebuie să fie acoperite, pentru că e clar că implanturile, mam ă, implanturile mamare sau lentilele de contacte trebuie să fie incluse, chiar dacă sunt folosite doar pentru ă, scopuri pur estetice. Consiliul propune un um, număr de identificare pentru un dispozitiv uh, medical pentru a um, asigura o mai bună trasabilitate. Dorim să ne asigurăm că dacă mai sunt scandaluri precum uh, scandalul uh, implanturilor mamare, să fie ușor de găsit, de identificat producătorul implantului respectiv. Deci miza este trasabilitatea. Parlamentul a propus și o uh, interzicere a, a uh, substanțelor cancerigene, mutagene, care produc, uh, care perturbă sistemul endocrinian. Aceste dispozitive medicale trebuie să fie folosite doar dacă nu există o alternativă viabilă și aceasta doar dacă siguranța pacientului nu este pusă în pericol. Însă uh, trebuie să fim siguri că nu există o alternativă viabilă. Consiliul încă așteaptă propunerea Comisiei și spun că uh, aceste dispozitive trebuie să fie uh, etichetate în uh, consecință. Uh, e surprinzător faptul că totuși terenul de convergență cu Consiliul este destul de vast, însă uh, chestiunile pendinte vor face că vom avea negocieri dure și cred că cel mai important este să avem o poziție foarte clară, foarte puternică din partea Parlamentului. Domnul Lise și cu mine vom coopera cu uh, raportorii din umbră să vedem unde putem să facem concesii sau să ne abatem de la pozițiile noastre. Bineînțeles că trebuie să dăm dovadă de Uh, spirit de compromis. Dar asta înseamnă că și Consiliul trebuie să procedeze la fel, pentru că în uh, negociere am constatat că Consiliul consideră că poziția Consiliului este poziția de compromis. Nu e așa. Un compromisul, prin definiție, e un, un proces în care fiecare face pași înspre celălalt și în care așteptările tuturor sunt îndeplinite. Deci, în, până la Crăciun avem uh, prevăzute șase dialoguri tripartite, vom avea și multe uh, întruniri tehnice, Uh, e un dosar foarte uh, mm, important pentru mine și domnul Lise. Trebuie să ajungem la uh, un acord important, dar trebuie să înțelegem că există dorința necesară, cel puțin noi ne dorim acest lucru și sper ca și Consiliul și Consilia să se, uh, comis, Consiliul și Comisia să se ridice la uh, așteptări. Mm, sperăm să ajungem în final la un uh, acord. Acum îi dau cuvântul colegului Lise pentru a vă prezenta dispozitivele eh, pentru diagnosticarea in vitro. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, eh, mulțumesc colegei Vilmot pentru această cooperare care într-adevăr a demarat foarte bine. Există două aspecte pe care aș dori să le evidențiez, așa cum spunea antevorbitoarea. În primul rând, Trebuie să ajungem la acest echilibru fragil între securitatea uh, pacienților, care trebuie să se îmbunătățească, știm că au avut loc multe scandaluri, dar pe de altă parte avem și inovare, avem nevoie de inovare pentru locuri de muncă, dar și tocmai pentru a ajuta pe aceiași pacienți. Și uh, trebuie să uh, recunoaștem, să spunem din capul locului că Consiliul i-a cerut, i-a, i-a trebuit ceva ca mult timp pentru a ajunge la o poziție, trei ani. Și acum spune că situația actuală e nesatisfăcătoare. Deci trebuie să transmitem uh, un mesaj clar Consiliului că e un dosar în codecizie și că Parlamentul European nu poate să accepte orice. În ceea ce privește diagnosticarea in vitro. E surioara mai mică a regulamentului cu privire la uh, dispozitivele medicale, dar cred că este foarte important să nu uităm că asociațiile de consumatori ne-au spus că, de fapt, aceste dispozitive uh, de diagnosticare in vitro uh, reprezintă partea cea mai importantă, pentru că dacă nu se pune uh, corect corectă diagnosticul, atunci tratarea nu se poate face bine. Deci, e vorba de dispozitive medicale de teste pentru SIDA, pentru diabet sau te, e vorba și de teste uh, genetice. Sigur că nu zilnic uh, pacienții apelează la astfel, de, da, la astfel de teste, dar uh, sunt uh, produse foarte importante. Mandatul nu este foarte clar deci am avut un vot în primă lectură, uh, mandatul actual a renoit mandatul nostru și îi rog pe colegi să se refere la mandatul de negociere atunci când uh, negociem. Cred că trebuie să uh, negociem la modul cel mai transparent și mai deschis și Mm, mm, facem, mm, așa procedăm puțin neobișnuit pentru că discutăm despre subiect uh, în plenul comisiei noastre înainte de trialog, dar uh, justificarea e faptul că uh, dosarul acesta a fost tărăgănat prea mult timp. Deci nu trebuie să dăm uitări toate aspectele care au fost adoptate sub forma mandatului de negociere. Aș dori ca colegii să răspundă la următoarele întrebări. Trebuie să apărăm Uh, poziția Parlamentului, da, dacă da, în ce fel, și apoi dacă ajungem la compromisuri, în ce măsură putem face concesii Consiliului. Deci care sunt uh, marjele de compromis care ne-ar putea permite să finalizăm dosarul, pentru că n-ar trebui să mai uh, negociem timp de încă trei ani. De asemenea, ne confruntăm cu probleme în domeniul diagnosticării, nu numai a, a dispozitivelor medicale. Știm că există foarte multe uh, implanturi care au dus la izbucnirea unor scandaluri recente, testul SIDA, de exemplu, cu mm, marcajul CEE, uh, au dus la efecte perverse, respectiv pacientul uh, a fost informat că nu era seropozitiv, ori era de fapt bolnav de SIDA, deci uh, trebuie ca regulile să fie uh, Uh, schimbate în consecință. Testele nu erau uh, sufic- uh, suficient de fiabile, nu erau suficient de performante, nu e vorba doar de testele SIDA, ci și de testele pentru diagnosticarea diabetului. Pentru diagnosticul in vitro, mm, cred că putem ajunge la o poziție comună Știu că raportarea din partea PP-ului trebuie să plece, dar există două aspecte care ne interesează pe noi la PP. E vorba de uh, certificarea serviciilor. Noi considerăm că Consiliul și Parlamentul au îmbunătățit propunerea legislativă. Va trebui să vedem ce se va reține dar baza de plecare este bună, spune eu, pentru că Consiliul și Parlamentul uh, își doresc același lucru, își doresc uh, un control uh, uh, întărit după punerea pe piață, deci nu se, poate, nu se pune doar problema uh, acordării uh, autorizației, iar în ceea ce privește implanturile BIP uh, s-a făcut o verificare a posteriori și de altfel așa s-a și uh, găsit scandal, a izbucnit scandalul. Trebuie să găsim un mecanism pentru produsele, așa numitele produse sensibile. Credem că trebuie să intervină și un organism european atunci când avem motive să credem că lucrurile nu evoluează așa cum ar trebui. Parlamentul și Consiliul au o poziție diferită în ceea ce privește sfera de aplicare și uh, cum uh, va evolua situația în mod concret. Noi la PP considerăm că uh, poziția Uh, Parlamentului e bună. Mă refer la așa numitele extraordinary cases. Doar în anumite situații se vor aplica anumite prevederi. Nu ar trebui doar să uh, facem maculatură. Când uh, există un dubiu, cel mai mic dubiu, trebuie să intervenim. Deci în situațiile extraordinare. Uh, mai avem alte subiecte de discutat cu Consiliul, de exemplu problemele specifice cu privire la diagnostic, testele uh, care sunt puse pe piață referitoare la o posibilă terapie inovatoare pentru tratarea cancerului. Se verifică dacă uh, pacientul uh, suferă de efecte secundare sau nu. Aici avem o problemă de definiție cu, cu Consiliul Experții. Mm, consideră că Consiliul ar dori ca testele de sânge să fie supuse acelorași uh, cerințe ca testele ADN sau testele de combatere a cancerului. Va trebui să negociem cu Consiliul. Apoi, excepțiile, așa numitele excepții in-house, în ce constau ele? Uh, testele se făceau inițial doar în spitale, apoi Uh, Consiliul a extins această prevedere și la laboratoare. Nu trebuie să ne limităm doar uh, la spitale, pentru că în cazul unor epidemii, precum uh, gripa aviară sau strasurile, și alte instanțe ar putea să comercializeze aceste teste, dar sigur că normele trebuie să fie respectate. Diferența de poziție între Consiliu și Parlament constă în faptul că Parlamentul a spus că se va putea doar dacă nu mai există alte uh, produse pe piață. Și ne-am putea confrunta și cu riscul de a de a comercializa teste care nu sunt chiar conforme, iar Consiliul, pe de altă parte, susține că există de fiecare dată un uh, grup țintă de pacienți care nu poate fi acoperit doar de testele disponibile pe piață în cazuri de epidemie. De, uh, spitalele pot să comercializeze teste. Sigur, e o polemică pe care va trebui să o abordăm. În ceea ce privește clasificările, am avut uh, situația foarte concretă a testelor de sarcină. care figurează în, pe lista A. Noi preferăm uh, lista B, a treia listă. Aceste teste pot fi acum uh, cumpărate în supermarketuri. De ce ar trebui să fie considerate ca produse cu, risca, cu risc ridicat pentru autorizația de punere pe piață? un aspect foarte important pentru Parlament uh, în primă lectură și sunt sigur că vor reveni în negocierile cu Consiliu testele ADN. E vorba de un subiect extrem de controversat Există produse pe piață, există furnizori care comercializează astfel de teste pe piață și consecințele pot fi imense, pentru că, de exemplu, dacă uh, o boală genetică poate fi identificată într-un ADN, dar care nu poate fi tratată decât ulterior, de exemplu, uh, boala Huntington, Uh, se declară doar uh, la 50 de ani și la 18 ani, să zicem, un tânăr uh, face testul și îi se detectează boala. Deci persoana respectivă trebuie să fie conștientă pentru tratamentul ulterior, dar e informații foarte delicată și pentru asigurări și pentru alți actori. Deci, Parlamentul consideră că aceste teste trebuie să fie uh, comercializate doar în anumite uh, locuri, deci nu în supermarket, și apoi subiectul trebuie să facă obiectul unui uh, acord. Trebuie să, se ajung, să, să ajungem la un consim, consimțământ informat. Mm. E un principiu care figurează în Carta Drepturilor Fundamentale, care, vă reamintesc, face parte uh, Mm, din tratatul de la Lisabona cu forță obligatorie. Această prevedere nu a fost discutată cu Consiliul și sunt sigur că va face obiectul uh, negocierilor. În fine, testele, datele clinice. Parlamentul și Consiliul au îmbunătățit textul, însă ceea ce era important pentru noi era să ne asigurăm că se asigură protecția persoanelor care sunt supuse acestor teste clinice, mă gândesc mai ales la minori, aceste teste clinice au făcut obiectul raportului Wilmot uh, cu privire la dispozitivele medicale. Trebuie să accentuăm uh, acest uh, aspect. În raportul Wilmot am impus condiții foarte stricte în ceea ce privește medicamentele pe care dorim să le preluăm și aici. Consiliul a venit însă cu cerințe suplimentare, care mi se par puțin disproporționate. Erau nouă pagini care nu figurau în textul comisiei pe care Parlamentul nu le-a adoptat. Există și multe anexe, mai ales în ceea ce privește diagnosticul și ne putem pune întrebarea îndreptățită dacă uh, e justificat sau dacă nu ar fi mai bine să ne bazăm pe poziția uh, Parlamentului. Noi nu mergem, e adevărat, atât de departe precum Consiliul un test clinic are efect, un efect asupra vieții pacienților și dacă valorile nu sunt, uh, uh, nu sunt clare, atunci se pot face uh, analize suplimentare. Aș dori să vă spun că eu sunt deschis cooperării, e un subiect delicat, dar pacienții din Uniunea Europeană sunt cu toții vizați, există zeci de mii de Uh, locuri de muncă care sunt vizate. Putem trage învățăminte de pe urma uh, scandalurilor medicale recente. Alegătorii au multe așteptări în ceea ce ne privește și sper ca la finele anului să obținem o legislație pe care să o putem prezenta cetățenilor, spunându-le, iată, am tras învățăminte de pe urma ultimilor scandaluri și pe viitor dispozitivele medicale și diagnosticele din Europeană Uh, vor fi mai bune. Mulțumesc, doamna Măghies. Thank you. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că atât doamna Wilmot cât și domnul Lise au prezentat foarte clar situația în ceea ce privește trilogul. Uh, mă bucur de faptul că Peter e încrezător că vom avea un rezultat până de Crăciun, pentru că trebuie să fim optimiști. Uh, lucrurile sunt importante, e vorba de un proces îndelungat, a existat o propunere, să sperăm că vom încheia aceste negocieri anul acesta. Există un set întreg de discuții la nivel de trilog și rezultatul va fi important pentru pacienți și pentru industria farmaceutică europeană și cu siguranță vom conlucra foarte bine ca și echipă, vom apăra poziția Parlamentului nostru și e clar că e nevoie și de anumite compromisuri pe anumite uh, aspecte. Așa că vă mulțumesc pentru această posibilitate de a face această prezentare și e clar că vreau să vă urez și mult succes pentru că avem nevoie și de un pic de noroc. Doamna Grostet. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Cred că suntem pe calea cea bună cu cei doi raportori pe acest subiect care este foarte important. Un acord general din partea Consiliului merge în direcția potrivită, chiar dacă mai sunt câteva mesaje și neliniști. Aș vrea foarte pe scurt să mă refer la aceste neliniști. În ceea ce privește retragerea dispozițiilor medicale deja utilizate, folosite, asta e cea mai mare îngrijorare pe care o am eu și acordul Consiliului din punctul meu de vedere, este inacceptabil. Nu putem autoriza acest proces la diferite niveluri. De ce? Pentru că am putea să uh, avem aceste dispozitive fără ca acestea să treacă prin sistemul de trasabilitate, de etichetare, de marcaj CE și asta reprezenta o carență importantă în materie de informare a pacienților și adevărată problemă la nivel juridic în cazul în care ar trebui să determinăm răspunderea în cazul unor accidente. De aceea trebuie ca aceste dispozitive ce au fost reciclate sau reutilizate să fie marcate CE, să treacă prin întreaga procedură. Susțin uh, mecanismele de control care, de fapt, uh, implică avizul unui grup de experți și faptul că acesta va fi o procedură obligatorie pentru dispozitivele inovatoare clasa a treia și implanturi și cred eu că trebuie să fim foarte vigilenți în așa fel încât acest mecanism să nu încetinească felul în care tratăm dosarele, pentru că și aici e nevoie de uh, Uh, o acțiune rapidă. Apoi, în ceea ce privește um, punctul 21, care se referă la reclasificarea anumitor dispozitive în funcție de impactul asupra organismului, mie mi se pare că, de fapt, Consiliul complică oarecum lucrurile și s-ar putea să ajungem la o adevărată harababură de clasificare, un conflict. Și um, poate că aș putea să discut acest lucru direct cu raportorii. Și menținerea anumitor reguli mi se pare absolut necesară pentru a menține securitatea pe care o oferim pacienților, pentru că e vorba de dispozitive delicate, cazuri dificile și au o acțiune directă asupra organismului. Și e clar că anumite reguli ar putea fi flexibilizate prin utilizarea unei liste pozitive care ar putea să ducă la migrarea înspre categoria a treia a unor dispozitive între ghilmele simple, cum ar fi anumite, eu știu, suplimente alimentare, bomboane cu miere de albine și așa mai departe. Iar în încheiere aș dori să mă refer la dispozitivele cu, utilizate în scopuri estetice, care de multe ori pot fi tot atât de periculoase ca și dispozitivele cu scop medical, cum ar fi, uh, uh, așa cum a demonstrat scandalul implanturilor mamare. Și eu cred că mențiunea aceea, dispozitiv cu scop estetic, așa cum figurează în anexă, în continuare uh, ar trebui să fie imediat aplicabilă și să nu depindă de adoptarea unor specificări comune din partea Comisiei Europene. Iată deci câteva puncte asupra cărora vreau să atrag atenția colegilor. Eu știu că ei sunt deja vigilenți și atenți și um, cred eu că dosarul acesta al dispozitivelor medicale se află în mâini bune dar aveam câteva îngrijorări și poate că o să am ocazia să le trimit eventual și un mic e-mail fiecăruia dintre raportori tocmai pentru ca să, nu ca să le complic misiunea sau să le îngreunez uh, uh, munca, ci tocmai pentru a le uh, oferi un ajutor în negocieri. În orice caz am încredere în negociatori. Mulțumesc și acum, domnul Pedicini. Grazie, Presidente grazie ai relatori, Wilmot. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc și raportorilor, doamna Wilmot, domnul Lise, care clar că se au plecat asupra unui dosar care poate afecta milioane de cetățeni. Și notăm munca imensă pe care au depus-o pe acest subiect și sunt de acord cu raportorii și anume să fim fermi pe poziția adoptată de Parlament în prima lectură, pentru că obiectivul principal este tocmai să garantăm un maxim de securitate către uh, pacienți. Acum, chestiunile de detaliu. Bun, vrem să înlăturăm anumite uh, excepții acordate în sistemul in-house, pentru că anumite întreprinderi continuă să aibă un monopol și am putea uh, avea pe piață niște produse uh, diferite. Însă ideea principală este că, până la urmă, cel mai important este să apărăm securitatea pacienților, apoi dovezile clinice de după testele clinice, în același, în același fel. Uh, Uh, uh, acele dispozitive de diagnostic. Noi, de asemenea, suntem de părere că trebuie să ne asigurăm că aceste teste ne permit să utilizăm cea mai bună terapie, cât mai personalizată cu putință. N-ar trebui ca pacienții să uh, trebuiască să utilizeze niște produse care, până la urmă, ar fi periculoase chiar E nevoie de informare, în acest sens reținem propunerea Parlamentului și faptul că e nevoie de o prezență unui uh, comitet etic uh, în ceea ce privește situația pacienților și bunăstarea acestora și cred eu că testele clinice pot fi utilizate, ca să vă dau un exemplu, de multe ori pentru a Uh, face cercetare în domeniul științific pentru a căuta ceva nou care să facă în așa fel încât institutul respectiv unde se derulează protocolul să fie cât mai atrăgător pentru pacienți. Iar în ceea ce privește perioada de tranziție, putem accepta cei 5 ani propuși de către Consiliu și, eventual, în schimb, să obțineți o punere în aplicare rapidă pentru organismele notificate. Eu cred că trebuie să menținem poziția Parlamentului referitor la aceste dispozitive, așa cum a fost ea adoptată și din punct de vedere a regulamentar, cred eu că am putea face o excepție pentru micro-întreprinderi eventuală experiență profesională de minim 3 ani de zile ar putea să fie ceva, un element uh, suficient. Dar în acest sens e clar că Parlamentul dorește uh, să mențină cât mai mult control asupra acestei situații. Mulțumesc, spune doamna președinte, și în, în numele socialiștilor și democraților. Da, mulțumesc. Uh, din păcate, domnul raportor fictiv, din, domnul raportor din umbră e în trafic și nu au reușit să ajungă la timp. Deci, după mulți ani de zile de negociere, încă nu am reușit să obținem un, uh, un rezultat concret. Și e clar că e nevoie de o poziție coerentă pentru aceste discuții trilaterale, pentru triloguri. Și aceste dispozitive trebuie să fie uh, de încredere, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere medical. Evident, au fost subliniate diferite aspecte delicate în acest, în acest dosar, însă nu putem avea un tratament corect dacă nu avem un diagnostic corect. Deci e clar că faza de diagnostic este una esențială, cu consecințe. Și să sperăm că vom putea acționa rapid. Apoi, excepțiile în ceea ce privește acele dispozitive care sunt uh, util, uh, fabricate în anumite institute medicale și de cercetare. Apoi, faptul că anumite dispozitive de unică folosință pot fi utilizate doar în cazul în care nu există o alternativă viabilă pe piață, do- în dorința de a ajunge la un compromis, uh, e clar că prioritatea pe durata acestor uh, triloguri este să ne asigurăm că aceste dispozitive răspund obiectivul lor inițial. Apoi, nu uitați uh, scandalurile recente de implanturi mamare uh, pe bază de silicon Trebuie să găsim acele compromisuri care vor duce la o sporire a securității pentru pacienți și care vor permite o implicare a tuturor uh, părților uh, uh, care trebuie să intervină în acest dosar. Trebuie să avem o poziție foarte solidă, foarte fermă și e clar că întregi, toți pacienții din Europa ne vor mulțumi uh, la un moment dat. Doamna Kadenbach. Mulțumesc, doamna președinte. Doar pentru a reveni pe un punct care a fost deja menționat adinaur de doamna Grosted și pe care vreau și eu la rândul meu să-l subliniez. Da, într-adevăr, dosarul acesta este pe mâini bune uh, cu raportorii pe care îi avem, doamna Wilmot, domnul Lize. Apoi, produsele sau dispozitivele acestea de folosință unică, eu cred că trebuie să menținem și să respectăm această folosință unică, așa cum sunt cele descrise, iar pentru dispozitivele medicale utilizate de mai multe ori ar trebui să fim foarte clari și anume să spunem precis cum anume aceste produse pot fi reutilizate ulterior în așa fel încât să nu avem probleme cu ele pe piață și să nu uh, apară uh, dificultăți la nivel de pacienți. Trebuie ca întreprinderile uh, să avem întreprinderi specializate în reciclarea sau recondiționarea acestor dispozitive. Ca pe piața auto. În momentul în care nu ai folosit piesele originale, e clar că rezultatul final nu poate fi la înălțime. Doamna președinte, mulțumesc. Any closing remarks from the Mai avem eventual câteva concluzii în încheiere din partea raportorilor? Da, uh, scuze că prelungesc dezbaterea. Doar pentru a spune că dacă anumiți colegi doresc să uh, îmi expună punctul lor de vedere, poziția lor, vă rog să o faceți împreună cu domnul Lise, vom fi încântați să discutăm toate aceste aspecte și sunt de acord cu doamna Grostet. Pe foarte multe din subiectele pe care dânsa le-a evocat, uh, Așa că vă rog, veniți, discutați cu noi, pentru că e un subiect important, nu vă faceți griji. Noi oricum vom fi întotdeauna dispuși să vă ascultăm. Și ne dorim cu toți un regulament bun care să ne permită să trecem testul de rezistență în timp. Ja, ich kann mich dem nur kurz anschließen. Ich denke... Domnul Lise. Da, mulțumesc nu pot decât să o susțin cele spuse de colega mea. S-a făcut deja o muncă destul de importantă. Documentele acestea nu sunt doar documente cu patru coloane, ci cu două coloane, poziția Consiliului și poziția Parlamentului. Și pentru triloguri avem 10 documente, dintre care unul are 60 de pagini, celelalte nu chiar așa, sunt mai subțiri. Uh, sunt documente foarte importante, foarte tehnice și munca aceasta trebuie făcută pentru a apăra pacienții în Europa, drepturile lor și pentru a obține un regulament echilibrat. Dacă aveți întrebări, vă rog să veniți să discutați cu noi și să sperăm că vom reuși să ajungem la un rezultat până de Crăciun și că acesta va fi adoptat cu o majoritate cât mai largă. Doamna președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră, pentru că a fost pentru prima dată când am condus o ședință a comisiei noastre, așa că vă fixez întâlnirea mâine dimineață la ora 9, o seară plăcută tuturor!